Dragi colegi, începem. Am să vă vorbesc despre deciziile luate de coordonator la întâlnirea de ieri, înainte de a trece la ordinea de zi propriu-zisă. Aș vrea să vă spun că această întâlnire este transmisă pe internet. E clar că sala aceasta este un pic diferită față de cele cu care suntem obișnuiți în mod normal. Așa că e adevărat uh, că totul va merge bine cu web streaming-ul, dar în ceea ce privește procedura de vot, aceasta nu este chiar cea obișnuită, dar voi reveni la aceasta mai târziu. Pentru cei care vor încerca să intre în această sală, care nu este practic o sală, vă cer dinainte scuze, dar uh, vă pot spune că întâlnirea este transmisă. Dragi colegi, vă rog. Vă rog, nu fiți atât de neliniștiți. Întâlnirea coordonatorilor de ieri s-au făcut numiri pentru două rapoarte, ambele pentru PPM. Primul raport este vorba de regulamentul care modifică regulamentul 261 pentru compensațiile oferite pasagerilor în cazul denegării îmbordării, a anulării zborului sau a întârzierilor. Cel de-al doilea este propunerea de directivă care stabilește un cadru pentru uh, gestiunea zonei costiere, deci ambele au fost atribuite PPE-ului. Referitor la avize, există un proiect de directivă care modifică directiva 91 din 2011 în ceea ce privește proiectele publice și private și efectele lor asupra mediului. Coordonatorii au cerut ca președintele să ceară um, biroului să avem și noi dreptul la un aviz și probabil că acest aviz va fi atribuit um, socialiștilor și democraților. Referitor la celelalte chestiuni, coordonatorii au hotărât să nu aibă nicio acțiune. Vă citesc despre ce punct este vorba. Comunicarea către Comisie în ceea ce privește cea de-a doua simplificare a scoreboard-ului, propunerea de directivă în ceea ce privește măsurile de asigurare a unui nivel ridicat a rețelelor de securitate a informației în Uniunea, regulamentul de modificare a regulamentului 912 din 2010 referitor la agenția GNSS, proiectul de decizie a Consiliului asupra poziției Uniunii Europene în cadrul Comisiei Economice pentru Europa Națiunilor Unite referitor la adaptarea progreselor tehnice, a mai multor uh, regulamente și, de asemenea, ultimul punct, uh, documentul de lucru al Comisiei în legătură cu ghidul de aplicare a regulilor Uniunii Europene pentru ajutoare de stat, uh, achiziții publice și servicii de interes economic general și servicii sociale. În ceea ce privește acordul comercial UE-Statele Unite, coordonatorii trebuie să trimită comentariile pentru scrisoarea pe care președintele a scris-o adresând-o președintelui Moreira până pe 21 martie. La pachetul feroviar, coordonatorii au adoptat calendarul, iar uh, în acesta se ține cont de datele ultime posibile pentru procedură. 7 mai va fi audierea publică, 8-9 iulie prezentarea proiectului de raport. 16 septembrie este termenul de prezentare a amendamentelor. 18 octombrie, analiza acestor amendamente. 26 noiembrie 26. 26 noiembrie, după cum vă spuneam, este votul și adoptarea proiectului de raport în cadrul comisiei și de pe 12 pe 14 ianuarie 2014, dezbaterea la plenară și votul. Audierea aceasta va fi împărțită în două grupuri, deschiderea pieței și chestiuni mai tehnice, iar raportorii vor trebui să numească doi experți până joi 28 martie pentru a putea avea în sfârșit programul pentru întreaga audiere. Referitor la studii pentru 2013, Coordonatorilor li s-a cerut să propună subiecte pentru alte teme de dezbatere până pe 28 martie. Prezentarea Eurocontrol în legătură cu Cerul Unic European 2. Decizia a fost să se invite directorul executiv al Eurocontrol la o întâlnire ulterioară, probabil după publicarea uh, propunerilor referitoare la Cerul Unic European 2. Coordonatorii țin notă de uh, scrisoarea uh, publicată și în ceea ce privește scrisoarea președintelui Barroso în legătură cu Gigolines, ni s-a cerut să scriem din nou pentru a sublinia nevoia ca Comisia să-și exercite dreptul de inițiativă, cu excepția cazului în care Comisia, bineînțeles, renunță la acest drept în favoarea Parlamentului, ceea ce ne îndoim. În ceea ce privește modificarea regulamentului pentru ajutoare de stat și regulamentul 137 din 2007, decizia a fost ca președintele să atragă atenția președintelui Schulz în legătură cu încercarea Comisiei de a modifica un text legislativ din codecizie printr-un regulament al Consiliului. Iar în ceea ce privește taxele feroviare franceze, vom cere eh, din nou președintelui Calas să avem un răspuns mai clar. Referitor la întâlnirea Comisiei de pe 11 aprilie, aceasta a fost anulată. Deci, 11 eh, aprilie, întâlnirea comisiei s-a anulat. Iată, deci, raportul din partea coordonatorilor. Dacă aveți întrebări sau comentarii, dacă nu, Toată lumea e de acord? Vă mulțumesc. Acum, următorul punct este vorba de votul pe tema handlingului la sol. No, I can, it, yeah, no, it's okay. I think I can get the, the gist of what the vote is. Uh, the, the ground handling vote. Can I... Handling la sol și votul acestui raport. Vreau să vă anunț că, având în vedere că se transmite în direct, din păcate nu avem aici un ecran pentru afișajul votului. Îl aveți pe biroul dumneavoastră, dar cei care se uită pe internet nu au un astfel de ecran pentru a vedea rezultatele atunci când facem verificările. Așa că uh, vă rog să nu mi se spună de ce nu ne grăbim uh, pentru a citi rezultatele. Iată, le citim pentru ca cei care ne urmăresc să poată vedea rezultatele. Toată lumea pregătită acum pentru vot. Vă mulțumesc, vom face întâi o verificare să vedem uh, câți dintre PPE sunt aici. S-a deschis votul. To check, yeah. Full house, 47 members. S&D plus one. Hang on, hang on. Has everybody voted? Toată lumea a votat, s-a închis votul. Aveți uh, cartela de vot la dumneavoastră? Ric, dacă nu aveți cartela, atunci nu puteți vota, mi se pare, din păcate. Socialiștii și democrații au un plus de data aceasta, nu PP-ul. <laughs> okay, so Mr. Fleckenstein. Domnule Fleckenstein, uh, vă rog să rezolvați această problemă. Foarte bine. Vom începe atunci. Dragi colegi, Okay, let's start. First of all, amend... Începem cu amendamentul 53, 54, 55 și 57. Amendamentele de respingere a acestui proiect vom face uh, o verificare. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. PPE-ul acum are un vot în plus și de asemenea socialiștii și democrații în continuare au rămas cu un vot în plus. Still. Can an S&D substitute, please? Vă rog un suplean de la SCD să renunțe la vot. S-a închis votul acum. 45 de voturi exprimate, 21 pentru, 23 împotrivă și o abținere. Se respinge. Trecem acum la articolul 2, compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum a, IMCO 7, domnul Higgins, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom face o verificare la 128, cu 7. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. E ok cu voturile, da? S-a închis votul. 27 pentru, 17 împotrivă și o abținere se adoptă. 126, Lightfried, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom face o verificare, doriți? La 126, foarte bine, s-a deschis votul. Da, în general uh, greșesc, dar nu se știe niciodată. Toată lumea a votat? Toată lumea e în ordine? S-a închis votul. V-am spus 21 pentru, 19 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. 127. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 125 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom face o verificare la 125. S-a deschis votul. Problema aici e că toată lumea e în cerc în jurul meu și nu știu unde să mă uit mai întâi. Toată lumea a votat? S-a închis votul. 24 pentru, 19 împotrivă. Se adoptă. 129 pentru. Împotrivă abțineri, vom face o verificare, dar cred că e respins. S-a deschis votul la 129. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 17 pentru, 28 împotrivă, o abținere, se respinge. 130, cine este pentru? Împotrivă, Abținere se respinge. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Foarte bine, facem o verificare dacă doriți. S-a deschis votul la 132. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 20 pentru, 25 împotrivă, o abținere se respinge. 131, cine este pentru? Those against. Împotrivă, abțineri, se respinge. Foarte bine, facem o verificare. Bine, foarte bine. Atunci votăm direct toate, toate amendamentele. Nu mai facem uh, cu ridicarea mâinii. Nu, pentru că toată lumea îmi spune aici să verificăm, așa că așa lucrurile o să fie clare. 131 s-a deschis votul. Și problema e că cei care cer verificări o fac uh, pe naționalități, nu pe grupuri politice. PPE-ul are un vot în plus. S-a închis votul. Se respinge. 19 pentru, 25 împotrivă. 133 și 135, cine sunt pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 138 și 74 împreună. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 136 pentru, 136 și 143 împreună pentru, împotrivă, facem o verificare la 136 și 143 s-a deschis votul. Everybody voted? Yes. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 20 pentru, 23 împotrivă, se respinge. 141, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 139 și 140 împreună, cine este pentru? Împotrivă, Verificare la 139 și 140. S-a deschis votul. Da, vedeți și dumneavoastră care e panorama aici. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 20 pentru și 23 împotrivă. 137, domnul Gia, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul A2. Vom face vot electronic, direct. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 20 pentru, 24 împotrivă. Se respinge. Acum trecem la compromisul A1. De asemenea, îl votăm direct. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 34 pentru și 9 împotrivă. IMCO 10, pe pagina 6, cel puțin pe lista mea, nu știu la dumneavoastră, articolul 7, um, toată lumea l-a găsit. Cine este pentru? Împotrivă? Verificare la IMCO 10, s-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se respinge. 18 voturi pentru, 25 împotriva. Raportorul 17, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Vom face o verificare la 17, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge 22 la 22. 195, domnul Galler, domnul Ferber. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Vreți o verificare? Foarte bine. Verificăm. 195. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 15 pentru, 28 împotrivă. Știu că e greu de văzut exact cine votează cum. Înțeleg ce spune și dumneavoastră. 194, cine este pentru? Împotrivă. Verificare la 194. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 27 pentru, 17 împotrivă, 18 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 197 e caduc. 19 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 11 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 198 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 199 pentru. Împotrivă. Verificare la 199. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul J. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 220 la articolul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 221. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom face o verificare la IMCO 18. S-ar putea să fim obosiți prea devreme. S-a deschis votul. S-a închis votul. 43 pentru, nimeni împotrivă, se adoptă. You know how it works, guys. Știți cum merge treaba aici, nu? Se ridică mâinile sus atunci când vreți să votați. 223 și IMCO 19, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul punct, 236. Celelalte nu se supun votului din cauza regulii 50, este Comisia Emplum. Ați ajuns, ați găsit, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 235, pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 237 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 251 și 255 împreună pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 254 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare. La 254 s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 18 pentru, 26 împotrivă, se respinge. Inco 24 pentru, împotrivă, Vom face o verificare la IMCO 24. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 20 pentru, 24 împotrivă, se respinge. 252 pentru, împotrivă, Abțineri. Vom face o verificare la 252 să deschizi votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 19 pentru, 24 împotrivă, se respinge. 256 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum, capitolul 4, compromisul de Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două acum nu. 295, pentru că celelalte aparțin regulii 50. Articolul 21, 295 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 296 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 297, IMCO 27 și 298 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Se adoptă. nouă pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 300 pentru. Nu, nu este caduc pentru că n-am adoptat 299, uh, spune președintele. Da, vom vota. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Verificare la 300. S-a deschis votul. Everybody voted. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 24 pentru, 20 împotrivă. 302 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 304. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Facem o verificare la 304. S-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se adoptă. 30 de voturi pentru, 14 împotrivă. 305. Cine este pentru? Împotrivă. Verificare electronică la 305. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 18 pentru, 26 împotrivă, se respinge. 306 pentru. Împotrivă abțineri. Vom face din nou o verificare. Cred că este aceeași majoritate ca mai devreme. Să deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Într-adevăr, aceeași majoritate se respinge cu 18 la 26. 307 și 308 împotrivă, cine, împreună cine este pentru, împotrivă, abțineri, se Face o verificare electronică la cele două, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se resping cu 17 la 26. 309 pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 310 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 311 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare la 311, cred că se adoptă, dar vom verifica. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 la 18. 313 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 18 pentru, 26 împotrivă, se respinge. 314 și IMCO 28 împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trei cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 316 pentru împotrivă, abțineri, verificare la 316, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge, 19 la 25. 315 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă într-adevăr cu 30 la 14. 317, nu mă scuzați, spune președintele. Da, 317. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 318 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 319 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 320 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 323 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 322 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 325 pentru, împotrivă, Abțineri. Vom face o verificare la 325. S-a deschis votul. Everybody voted. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge cu 18 voturi pentru, 25 împotrivă. 326 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică la 326. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă 38 de voturi pentru, 6 împotrivă. 327 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 328 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 302, 330. 329, sorry, Mrs. Savage. 329. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum 330. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 331. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 332. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 333. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 333, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se adoptă cu 27 pentru și 17 împotrivă. 37, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cei care doresc să voteze, S-a deschis votul la 37. A votat toată lumea, s-a închis votul. 36 pentru, 8 împotrivă, se adoptă. Am să vă rog totuși să ridicați mâinile. 335 și 336 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 338. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 338. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se respinge cu 23 împotrivă și 20 pentru. 339, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 337 și 340 și IMCO 31, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 341. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 342. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 343. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 345. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 344 și IMCO 32 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul F. Cine este pentru compromisul F? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 422. La articolul 30a. A găsit toată lumea? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 425. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 423. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 423. S-a deschis votul. Eu cred că se adoptă, dar nu-mi dau seama prea bine. A votat toată lumea? S-a închis votul. Da, se adoptă cu 30 pentru și 14 împotrivă. Patru sute douăzeci și șapte. 424 devine caduc pentru că am adoptat 423 și trece acum la IMCO 36, votat ca și o adăugire. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 427 și 434. Le vom vota separat pentru că formularea e diferită. 427. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Putem verifica 427, vă rog, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se adoptă cu 23 la 21. 434. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Verificăm 434, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge 21 de voturi pentru și 23 împotrivă. 426. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 430. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 431 și 432 sunt identice, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 433, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. ...469. Urmează articolul 33. Deci amendamentul 469. De fapt, sunt patru amendamente, 469, 470, 471 și 472 împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 29 pentru și 15 împotrivă. Trecem acum la compromisul L. Articolul 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm compromisul L. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul se respinge cu 18 pentru și 24 împotrivă. Asta înseamnă că trebuie acum să votăm toate amendamentele individuale. 493. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 495. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. 495. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 494. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 494. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă cu 23 la 20. 496, 497 și 498 împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ...499 devine caduc, 500 acum, 500, 501, 502, 503, 504. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge verificăm dacă doriți, dar din punctul meu de vedere este clar. Toată lumea mulțumită? Foarte bine. 505. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 506. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 500. 7 și 508 nu votăm. 516. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Pentru că nu votează prea multă lume. S-a deschis votul. La 516. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se respinge la limită, cu 22 pentru și 22 împotrivă. 509. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 509. Să deschizi votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și se respinge cu 18 pentru și 25 împotrivă. 510. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 511. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 512. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 512. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă cu 25 la 19. 513. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 514. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 515. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Putem verifica 515, vă rog, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se respinge la limită cu 22 la 22. 518 și 519 avem un amendament oral pe care îl regăsiți pe lista noastră de vot. Are cineva obiecții la amendamentul oral? Dacă nu există obiecții, am să le supun la vot împreună cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 520 urmează. A fost retras. 521. Acesta urmează. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 521. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge cu 18 la 25. 522. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 523. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 524. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Um, Comisia Ample 30. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Verificăm amendamentul Ample 30, s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. 23 pentru și 21 împotrivă. Se adoptă. 526. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 527. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ample 31. Nu, aici avem regula 50. Deci suntem la Ample 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm Ample 35. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se respinge cu 19 pentru 25 împotrivă. 529. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 529. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 21 pentru, 22 împotrivă, se respinge. Ample 36, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm Ample 36, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se adoptă cu 22 la 21. Suntem acum la 534, înainte de compromisul 534 al doamnei Țicău. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Putem verifica, vă rog, s-a deschis votul la 534. A votat toată lumea? S-a închis votul și se respinge cu 21 la 22. Compromisul I. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cinci sute patruzeci și unu. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 46. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 542. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Putem verifica electronic 542, vă rog, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se respinge cu 16 la 25. 543. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 544. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerente. 58 urmează acum cine este pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 59, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Verificăm, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge cu 18 pentru, 24 împotrivă. 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 60. Eu cred că este respins, dar s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 16 pentru, 26 împotrivă, se respinge. 61 acum. Cine este pentru? împotrivă. Verificăm 61, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge cu 22 la 19. 63. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 70. Cine este pentru? Împotrivă, Verificăm 70, vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 25 la 17. 64. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 64. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge la egalitate 21 la 21. 65, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 65, s-a deschis votul. Am votat toată lumea, s-a închis votul. 14 pentru, 28 împotrivă, se respinge. 66, cine este pentru? împotrivă, abțineri se respinge. 69. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 68. Cine este pentru? Împotrivă. Ab ă, verificăm 68. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 18 pentru, 24 împotrivă, se respinge. 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 72. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 72, s-a deschis votul. Eu cred că se respinge, dar să verificăm. A votat toată lumea? S-a închis votul. Este respins cu 15 la 27. 73. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 76. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge 19 la 23. 77. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 77. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge cu 17 la 25. 2. Cine este pentru? Împotrivă. Putem vota din nou, vă rog. 2. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 2, vă rog. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se adoptă cu 28 la 13. 78. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul ca. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trei. Amendamentul raportorului. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm 3. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă cu 27 la 15. 81 și 82 împreună, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, Verificăm, eu cred că se adoptă, dar să verificăm totuși. 81 și 82. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 27, 25 la 17. 85. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ample 2. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge cu 17 la 24. 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 87. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Verificăm 87, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă cu 27 la 14. 86. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Eu cred că se adoptă, dar jumătate din comisie n-a votat, deci verificăm. 86 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă cu 30 la 11. Ample 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm Ample 3, s-a deschis votul. -a, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge cu 18 la 24. Ample 4, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, aceeași majoritate, se respinge. 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 devine caduc. 90 ca o adăugire, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm 90. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se adoptă cu 26 la 17. 91. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 93. Mai trăiesc, da? 93. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 92. Cine este pentru? Împotri pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 95. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 96, cine este pentru, împotrivă, verificăm 96, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge cu 17 la 23. Urmează 6. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. IMCO 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Putem verifica Ample 6? Vă rog, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge cu 19 pentru, 24 împotrivă. 100. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm. Verificăm. S-a deschis votul la 99. A votat toată lumea. <clears throat> S-a închis votul. Se respinge cu 23 la 20. Imco 4. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. <clears throat> Verificăm pentru că nu știu ce a votat PP-ul. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă cu 31 la 10. 102 urmează și IMCO 5 împreună. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 8, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm Ample 8. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge 17 la 25. 103. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Asta era împreună cu INCO 6, pentru că e același lucru. 104. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 106. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 107. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm Ample 1. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge cu 24 la 19. Bun. Votul final. Propunerea legislativă, așa cum a fost ea modificată, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 19 pentru, 15 împotrivă și 10 abțineri. Deci se adoptă. Rezoluția legislativă. S-a deschis votul la rezoluția legislativă. A votat toată lumea. A votat toată lumea? S-a închis votul. 19 pentru, 17 împotrivă și 8 abțineri. Deci se adoptă. Felicitări domnului, domnului Zasada. Cred, stimați colegi, că putem spune că ca, că acest for este divizat, dar avem totuși o decizie. We now move on. For those who have to leave, can they leave quietly, please? Cei care doresc să părăsească sala, am să-i rog să o facă în liniște, astfel încât să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Am să rog pe cineva din secretariat să, înce- să încerce să afle dacă uh, cei care vin cu ceaiul și cu cafeaua s-au pierdut uh, venind înspre această sală. Is on the road worthiness package. Este vorba de pachetul uh, referitor la compatibilitatea și conformitatea autovehiculelor.

plecați dacă nu vreți să rămâneți la următoarea dezbatere. Și am să vă rog să nu țineți uh, mici reuniuni în această sală. În regulă, poate că ar fi mai bine dacă chiar am începe, pentru că altfel uh, oamenii vor crede că asta este o sală de reuniune pentru reuniunile lor personale. Următorul punct pe ordinea de zi, um, pachetul uh, referitor la inspecția tehnică auto, domnul Kun are acum cuvântul, primul raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în ceea ce privește siguranța um, rutieră este un dosar foarte important. Comisia ne-a făcut o propunere. Eu sunt uh, responsabil pentru inspecția tehnică a autovehiculelor și remorcilor. Obiectivul nostru comun este ca numărul deceselor în trafic uh, să scadă și numărul celor răniți grav în general. Cred că mai ales la state de tranzit, este foarte clar că vrem să obținem o legislație, un nivel tehnic cât se poate de armonizat la uh, inspecția tehnică. Um, și, de asemenea, vrem să asigurăm neutralitatea tehnică. Foarte pe scurt mă voi referi la amendamentele mele. La articolul 1, toate statele membre ar trebui să aibă standarde minime pentru remorci, pentru inspecția tehnică a acestora. Uh, dincolo de asta, fiecare stat membru, dacă este de părere sau are deja această procedură, poate să facă asta. La comisie, referitor la Consiliu, la, la comisie și la uh, Consiliu se dorește să fie un regulament de fapt, uh, Comisia dorește un regulament și Consiliul dorește numai o directivă care să ia în considerare legislația din statele membre. Eu sunt de părere că dacă noi, ca Comisie, dorim să avem o linie clară, avem nevoie de un regulament. Competențele diferite pot apoi fi delegate statelor membre. În articolul 2 este vorba despre adaptarea terminologiei la directiva actuală 2007-64-CE, amendamentele 15, 16, 17 la articolul 3, definiții. Aici uh, facem referire și la automobile istorice. Acestea trebuie să fie, dacă acestea ar trebui să fie acceptate de la inspecțiile tehnice sau nu. Eu cred că este important ca statele membre să poate să-și ia în considerare aceste aspecte istorice, însă doar un singur, o singură caracteristică nu este suficientă să fie o mașină mai veche de 30 de ani. Trebuie să existe caracteristici tehnice respectate, optica trebuie să, estetica trebuie să fie uh, păstrată și uh, în caroserie trebuie să fie păstrat acest aspect istoric. În ceea ce privește definiție a inspecției uh, tehnice, există unele um, neclarități după ce a fost uh, tradus uh, proiectul meu de raport și trimis colegilor. Am, primis, uh, am primit diferite uh, plângeri. Eu am dorit să modific, să îmbunătățesc um, definiția comisiei în sensul că piesele unei uh, uh, unui autovehicul care au fost puse în acest autovehicul uh, la producția sa trebuie să țină, trebuie să fie prevăzute pe întreaga uh, durată a autovehiculului. Dar cred că aici uh, putem uh, găsi soluția astfel încât lucrurile să fie cât se poate de clar. Competențele. Articolul 4, amendamentul 19, Este vorba de um, de accesul uh, pentru celor care produc um, aparatele de verificat, uh, aparatele pentru inspecția tehnică. De la producătorul um, autovehiculelor și așa mai departe, Um, verificarea um, instrumentelor electronice, pentru că foarte multe, um, toate autovehiculele au această componentă electronică. Apoi, amendamentul 2021, aici propun să stabilim un uh, interval minim deocamdată. Asta este și concluzia din uh, intervalele actuale, deci frecvența de verificare la diferitele clase de autovehicule patru ani după producție, deci după, pentru, un produc, pentru o mașină uh, nouă, odată la patru ani și apoi un interval minim de doi ani. într-o serie de state membre, uh, pentru motociclete nu există o verificare principală. Însă, în propunerea pe care v-am făcut-o, am ajuns cu amendamentul 21 și 22 la poziția de a include motocicletele. Este vorba mai ales și de motocicletele de capacitate mai mare, care au uh, și uh, foarte multe componente electronice, L3 și L4. În ceea ce privește remorcile, cred că dacă ele au um, echipamente tehnice și peste 750 de kilograme, este important ca ele să fie verificate, intervalurile ar urma să fie stabilite de statele membre. Amendamentul 23 la articolul 5, un criteriu, um, kilometrajul, 160 de mii de kilometri, apoi o inspecție tehnică înainte de uh, 4 ani Aici trebuie să vedem în ce măsură există uh, pericolul manipulării uh, contorului. Articolul 5, amendamentul 24, elimină posibilitatea unei uh, inspecții tehnice când se, când se schimbă uh, proprietarul. Este important să se, uh, să se recunoască um, inspecțiile tehnice în mod reciproc. Este un criteriu care crește valoarea unui autovehicul și nu trebuie să se facă încă o dată, nu trebuie să se solicite încă o dată o inspecție tehnică dacă cea dinainte nu are decât jumătate de an, de exemplu. Apoi, pe scurt, la articolul 12, amendamentul 27, calificarea celor care efectuează ITP-ul, um, a inspectorilor, cel puțin, uh, să aibă cel puțin uh, o formare Uh, minimă de, uh, de mecanic, dacă nu chiar uh, o formare de inginer. Știu că statele membre există proceduri diferite pentru inspecția tehnică periodică. Știu că um, în unele state membre în service se face uh, inspecția de către de către cei din service, însă separarea între cei care aduc mașina la nivel, deci cei care o repară și cei care fac inspecția, uh, este importantă și trebuie să fie deci trebuie să existe această separare. Vom discuta despre asta, însă minimul este principiul celor patru ochi și anume ca nu cel care uh, a montat uh, noile frâne să-și pună, să-și schimbe rolul și să le și verifice. Apoi, uh, amendamentele 30 până la 35, actele delegate. Cred că trebuie să, fa- să delegăm uh, către comisie acest lucru, dar până pentru o perioadă de 5 ani, dar să avem o raportare la 5 ani referitoare la progresele uh, Uh, făcute în domeniul ITP. O remarcă, noi la PPE am discutat asta, cu siguranță este posibil să avem un dosar pentru fiecare autoturism în care să fie prevăzute toate evenimentele importante prin care a trecut uh, acest autovehicul. Kilometrajul, un accident sau altul, astfel încât să se poată face o evaluare uh, generală uh, mai bine și să nu existe posibilitatea de a falsifica kilometrajul. Mulțumesc uh, tuturor colegilor și celor care mi s-au adresat. Vom putea începe să lucrăm intens. S-a spus că termenul pentru amendamente este foarte strict. Propunerea comisiei este publicată de foarte mult timp și eu m-am ținut de propunerea comisiei uh, și uh, în așa fel mi-am depus și amendamentele. Aștept cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră. Mulțumesc. Doamna Senalova. Děkuji, pane předsedo. Jak řekl eh, pan eh, spoluspravodaj kolega Kuhn, eh, tento balíček după cum a spus și coraportorul, colegul meu, domnul Kuhn, acest pachet cu privire la inspecțiile tehnice auto este o nouă contribuție înspre obiectivul de siguranță în trafic stabilit pentru 2020. precum și parte din contribuția noastră legată de obiectivele de mediu. Eu m-am ocupat cu um, controlul în trafic și trebuie să spun că aceste inspecții trebuie să fie legate de formare, de educarea profesională a inspectorilor și a, a um, agenților de uh, punere în aplicare a legilor din statele membre. Dați-mi voie să vă prezint amendamentele mele la acest raport. Uh, în primul rând, consider că este necesar să facem mai clară definiția inspecției auto în trafic, inspecției tehnice auto în trafic, pentru că inspecțiile în trafic se fac și din alte motive, de exemplu, uh, pentru taho- tahografe și așa mai departe. Uh, S-a propus introducerea adjectivului tehnic peste tot, vom dezbate acest lucru. Uh, Uh, pentru, eu consider personal că este potrivită. Trebuie de asemenea definit uh, clar uh, conceptul de întreprinderi, undertakings în engleză, pentru că companiile vor fi direct afectate de această propunere. După părerea mea, există diferențe foarte mari între aceste inspecții între statele membre. Există există o diferență foarte mare, în jur de 60% între statele membre atunci când au fost găsite în trafic um, mașini care nu erau uh, conforme. Um, în unele locuri se fac inspecții tehnice detaliate, în alte locuri doar inspecții vizuale, deci după părerea mea consider că selecția uh, autovehiculelor care urmează să fie inspectate trebuie să se bazeze pe un profil de risc al operatorilor. Trebuie să îi uh, recompensăm pe operatorii care fac controle tehnice regulate și îmi dau seama că va fi foarte greu să punem în aplicare acest sistem în practică în fiecare stat membru, deci cred că ar fi o idee bună să avem o punere în aplicare pe două etape. Deci propun că la articolul 24 să introducem acest uh, sistem pe 3 și pe 5 ani în funcție de tonajul vehiculelor. Statele membre trebuie de asemenea să se asigure că inspecțiile tehnice sunt uh, făcute fără discriminare pe baza naționalității uh, șoferului sau țării de înmatriculare a vehiculului. De asemenea, formarea de calitate este foarte importantă pentru inspectori și pentru inspecțiile inițiale și pentru inspecțiile detaliate, de aceea am propus acest lucru la articolul 8. Acest lucru ne va ajuta să evităm inspecții ineficiente și cronofage. În ceea ce privește sfera de acoperire a propunerii, salut faptul că uh, sunt incluse și vehiculele comerciale și cremorcile lor uh, cu greutate mai mică de 3,5 tone. Aceste vehicule sunt folosite din ce în ce mai mult în scopuri comerciale și în această categorie nu uh, asistăm la atâtea victime. Uh, a, îmi cer scuze, nu există această tendință în descreștere a uh, victimelor. Aceste vehicule mai mici sunt de asemenea folosite pentru a ocoli cerințele impuse vehiculelor mai mari. Susțin armonizarea procedeelor pentru um, securizarea încărcăturii, pentru că acesta este principalul factor în um, multe dintre accidente. De asemenea, trebuie să vorbim și despre sarcinile agabaritice la vehiculele comerciale. Este de asemenea nevoie de clarificare cu privire la uh, starea tehnică a vehiculelor, deci propun amendamente la articolul 7, unde trebuie clarificat că Același lucru se aplică și la securizarea încărcăturii la bordul vehiculului și acest lucru este valabil pentru multe dintre părțile implicate, pentru toate părțile implicate și Um, în ceea ce privește inspecțiile în trafic, avem foarte multe date cu privire la vehicule și că acestea trebuie folosite în prepararea, în pregătirea uh, sistemului de uh, evaluare a riscurilor în viitor. Vă mulțumesc pentru co- colaborare și aștept și colaborarea cu um, raportorii numără, doamna Savisar. head kolleegid ja minu poolt siis mootorsõidukite sõidukõlbulikkuse paketi kolmas. Doamn, dragi colegi, am fost raportor pe partea a treia a pachetului ITP. Nu este partea cea mai puțin importantă, este vorba despre documentele de matriculare. Scopul înmatriculării este evitarea infracțiunilor legate de automobilele folosite în trafic. Vehiculele care sunt un pericol pentru siguranța în trafic nu, nu trebuie să fie folosite. Un vehicul poate să fie reînmatriculat dacă, este, dacă își schimbă proprietarul sau dacă proprietarul se mută într-un alt stat membru. Această parte a pachetului se concentrează exact pe aceste probleme. În această propunere am definit foarte clar care este locul inițial de înmatriculare, ceea ce înseamnă, ce înseamnă reînmatricularea și suspendarea și retragerea înmatriculării. Ridicarea înmatriculării se face pentru vehicule periculoase, care sunt periculoase pentru trafic până când noul uh, un nou test este trecut cu succes. Dacă înmatricularea se retrage, dacă se ridică, nu este nevoie de o nouă înmatriculare. Dacă, um, în cazul anulării înmatriculării, înmatricularea va fi anulată în mod automat, chiar dacă a fost înmatriculat vehiculul într-un alt stat membru. Propunerea are de asemenea și noi cerințe cu privire la datele electronice și datele cu privire la inspecțiile tehnice. Este nevoie de asemenea uh, coerență cu, admini- cu uh, dreptul administrativ și Um, de asemenea, este nevoie de reducerea sarcinii administrative, poverii administrative. Conform cauzei 150 a Curții de pe 2011 a Curții de Justiție, se spune că toate statele membre trebuie să își recunoască reciproc uh, inspecțiile tehnice. De asemenea, cred că bazele de date electronice trebuie să fie uh, create pentru a înlesni recunoașterea vehiculelor și trebuie să fie și conectate între ele, firește. Dacă un vehicul uh, dacă unui vehicul îi se retrag, îi se suspendă înmatricularea de tot, vă atrag atenția că răspunderea juridică după ce un vehicul este vândut nu este reglementată în mod suficient. Nu susțin perioadele nedeterminate pentru delegarea de competențe, cred că trebuie să fie limitată aceasta la o perioadă de 5 ani. În concluzie, aș dori să spun că le mulțumesc colegilor mei, tuturor coraportorilor și aștept amendamentele dumneavoastră pentru a ajunge la un text de compromis final. Mulțumesc! În regulă. Vestea bună este că vă interesează foarte mult acest pachet. Vestea proastă este că avem 15 intervenții. Domnul Ranuciario, de la CESE, domnul Groș apoi, domnul Benion, domnul Groș, domnul Durand. Vlasto, Mr. Perker, Mrs. Foster, Mr Van Dalen, Mr Ferber, Mrs Griesbeck, Mrs Tickow and Mr Back and myself. Anybody else? I don't think there's... Mai dorește cineva să intervină? Nici nu cred că mai este altcineva în sală. Deci două minute pe intervenție, vă rog frumos. Altfel, stăm aici până la noapte. Deci, întâi cese. Domnul Ranuceri. Nu știu dacă am pronunțat corect. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Am fost raportor al CS pentru acest pachet legislativ și aș dori să vă spun pe scurt cu privire la câteva să vă spun care sunt preocupările noastre în documente. Este vorba despre formă, în primul rând, despre instrument. Noi suntem pentru regulament. Acesta lasă un anumit grad de, o anumită marjă de manevră statelor membre. Dacă alegem directiva, probabil că vom încetini procesul de armonizare. Dacă este să mă refer la rapoartele dumneavoastră, Apreciez foarte mult uh, raportul domnului Kuhn, proiectul de raport al domnului Kuhn, care include și uh, scuterele și motocicletele. Este vorba despre utilizatorii cei mai vulnerabili din trafic, la urma urmei. Suntem de acord cu domnul raportor atunci când uh, vorbește despre frecvența controalelor pe RIN 422 în, în loc de 421 pentru aceste vehicule. Pentru simplul motiv că este nevoie de inspecții mai frecvente. Totuși, avem câteva dubii în ceea ce privește decizia dumneavoastră de a suprima propunerea cum că categoriile M1 și M2 care au depășit 160.000 de kilometri pe bord să fie verificate în fiecare an. Considerăm că toate autovehiculele cu kilometraj mare trebuie să fie verificate mai frecvent. Pentru că riscul de accidente este mult mai mare la ele. Sincer, riscul de manipulare a odometrului nu este unul suficient pentru a suprima textul comisiei aici. Apoi, în ceea ce privește celelalte categorii și proiectul de raport al uh, doamnelor coraportor, suntem de acord complet și cu sugestiile dumneavoastră în ceea ce privește inspecțiile în trafic. Am văzut că Comisia cere ca 5% din întregul parc auto trebuie să fie uh, verificat, să fie inspectat. Dar dacă ținem cont și de autoutilitarele mici, acest obiectiv este foarte greu, aproape imposibil de atins. Deci, am sugera, sau dorim să vă întrebăm dacă este o idee bună, să cerem un uh, sondaj oficial conform Unistox pentru ca statele membre să poată să-și atingă obiectivele. Noi la comitet avem așa un vis. Dorim să creăm un certificat de conformitate unic european pentru a înlocui certificatele naționale. Cred că propunerea la considerentul 10b este un prim pas în această direcție, deci ne bucură foarte mult acest proiect. Mulțumesc! Thank you very much. Right. Mulțumesc foarte mult, domnul Benion, pentru că știu că trebuie să voteze și la altă comisie. Și apoi domnul Groș. Uh, Mulțumesc. Salut abordarea generală a raportorilor cu privire la testarea periodică. Dacă este să ne gândim la spațiul unic de transport european, cred că este o abordare corectă să asigurăm că toate vehiculele din Europa sunt menținute corect și este esențial ca aceste cerințe să nu uh, să țină cont și de celelalte categorii de vehicule. De aceea avem nevoie de un echilibru între Um, controlele periodice și cele în trafic. În ceea ce privește sfera de cuprindere, nu uh, văd de ce am include și remorcile mici și medii. Viteza este una dintre principalele uh, motive de accidente și, de asemenea, lipsa de proporție între remorcă și vehicul însuși. Înce- eu nu aș scuti tractoarele de la uh, controlele în trafic, dar nu cred că trebuie incluse și la inspecțiile tehnice periodice. În plus, este lipsit de uh, pragmatism acest lucru. Nu știu unde am putea să testăm aceste tractoare. Nu în ultimul rând, foarte important este să vorbesc despre amendamentele 5 și 28 legate de organizarea uh, acestor inspecții. Doar 10 state membre din 27 au uh, ateliere autocertificate în acest sens, autorizate. Și pur și simplu nu pot să fiu de acord cu părerea raportorului și cu metoda pe care o propune, stațiile și atelierele de uh, testare să fie separate în statele membre. Aproape am terminat. Mulțumesc, Brian. Cred că asta am vrut să spun. Voi încheia aici deocamdată. Mulțumesc, domnul președinte. Spune domnul președinte. Da, ai spus ce voiam și eu să spun. Mulțumesc. Domnul Groș, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, uh, mulțumesc și raportorilor. Noi avem și raportori uh, din umbră. Aș, mă voi referi la raportul domnului Kuhn. După cum știți, eu pun valoare pe valoare adăugată. Um, eu vin dintr-o zonă de frontiere, iar um, cooperarea transfrontalieră pe, la care ne așteptăm nu trebuie să fie uitată. Dacă vrem să creăm acest spațiu la nivel european, Trebuie să eliminăm frontierele, dar asta pentru mine înseamnă trei lucruri importante. În primul rând, să avem standarde de calitate foarte mari, pentru că asta va fi baza recunoașterii reciproce. Aceste directive nu poate să permită scăderea calității. Apoi, două criterii, siguranța pe o parte și mediul uh, pe de altă parte și, în ultim punct, trebuie să ne asigurăm că orice tip de falsificare trebuie să fie descurajată. Și asta înseamnă să avem o rețea de, informa- de informații um, rezonabilă. Bineînțeles, um, um va fi vorba de protecția datelor, dar trebuie să protejăm pe cetățenii, nu datele. Din țara mea pot să vă dau un exemplu pozitiv. De exemplu, am, avem un fel de pașaport al mașinii, o card al mașinii, și acesta, pe durata întregii durate a uh, mașinii, ă, prevede kilometrajul și, în al doilea rând, poate să dea informații referitoare la accidente grave în care a, la care a participat acest auto, autovehicul. Uh, și în uh, Europa 40%, în proporție de 40% se oferă informații greșite uh, la nivel transfrontalier în ceea ce privește autovehiculele. Deci cred că uh, ar trebui să abordăm această problemă. Vă mulțumesc. Doamna Duron. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc despre trei aspecte, în special la raportul domnului Cun, problema frecvenței acestor inspecții. Și aici am prezentat poziția 421, dar distanța parcursă mi se pare un element foarte important pe care dumneavoastră l-ați eliminat cred că uh, nu putem avea această reacție, să ne fie frică de, de temperatură și pentru asta să aruncăm termometrele pentru că acest lucru este mai important chiar decât numărul de ani. Criteriul distanței cred că trebuie să fie menținut și mențin amendamentul pentru că avem nevoie de un dublu criteriu și anume vârsta și distanța parcursă. Acest lucru este foarte important pentru a avea criteriul cel mai bun. A doua chestiune, problema independenței serviciilor de control și a garajelor. Am auzit intervenția colegului meu. E adevărat că există țări unde nu există independență și garajele poate să realizeze controle și rezultatele sunt bune, deci nu există această legătură directă cauză-efect. Poate din alte motive rezultatele sunt mai bune în ceea ce privește siguranța rutieră. Oricum, pentru mine independența este esențială. Fără așa ceva nu poți funcționa bine. Și a treia chestiune, în uh, ceea ce privește normele de mediu, mă gândesc la un control al particulelor și al oxizilor de Uh, Dacă ne limităm doar la sistemul electronic care există la bord, bineînțeles e un lucru bun, dar nu este suficient și nu ne putem baza doar pe datele oferite de această tehnologie la bord. E nevoie și de un control direct în ceea ce privește dioxidul de carbon și oxizii de azoți chiar dacă e dificil pentru vehiculele recente, pentru în ceea ce privește oxizii de azot, particulele sunt foarte fine și nu putem avea încredere doar în tehnologiile de la bord. Vă mulțumesc! Keep into time, mulțumesc! Bach. Da, doamna Rosbach, două minute. Thanks, Chair. I'll try to... Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să vorbesc în uh, germană. Mulțumesc pentru raport, stimate coleg Kuhn. Grupul meu uh, cred că va uh, ajunge să aibă liste de vot separate din motive naționale, aș spune. Eu sunt de acord cu colegul Groș de data asta. Uh, și eu vin dintr-o țară în care există foarte mult uh, tranzit și uh, trafic transfrontalier, dar eu fac legislație pentru 27 de state membre. Și pentru mine este important ca orice autovehicul, indiferent ce tip este, dacă se află pe un drum public, să fie conformă cu standardele de siguranță în trafic. Pentru mine nu este posibil ca dacă eu uh, mă plimb uh, prin cartier, chiar cu remorca mea mică, cu uh, tufele de la mine din grădină, uh, nu se poate să nu meargă frânele și să nu fie luminile. Uh, cât despre tractoare, pot să vă spun că eu vin de la țară și sunt uh, uh, sunt tractoare care ocupă câte o bandă jumate uh, și uh, practic nu mai poate trece nicio altă mașină când sunt ele pe șosele. Mă bucur că și micile autoutilitare sunt uh, incluse, în sfârșit, pentru că sunt nu știu, ucenicii vreunui maestru care umbră, umblă, sunt în trafic cu nu știu cât kilometri la oră și nu și-au asigurat uh, uneltele înăuntru. Mie nu mi se pare în regulă pentru nu mi se pare drept față de uh, posesorii de autovehicule, dacă noi spunem 4 plus 2 plus 2. Apoi, mă bucur că sunt incluse și motocicletele. Uh, cunosc producători de motociclete care s-au unit să spună, bun, facem, oprim, uh, facem stop la 300 de km la oră. Și eu am uh, permisul de motociclete, dar cu 300 de km la oră ești, uh, te îndrept direct spre accident motocicletele trebuie să respecte aceleași uh, standarde de siguranță ca toți ceilalți. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Ertug, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului. Este o muncă foarte bună, cea pe care a făcut-o. Voi trece direct la obiect. La fel ca mulți alții, sprijin ideea că inspecțiile tehnice să fie extinse și la motociclete. Mi se pare foarte important. Numai când ne uităm la statistici, uh, vedem uh, unde sunt uh, cele mai multe decese în trafic. Apoi, referitor la intervale, intervalurile de verificare. 4 mm, plus 2 plus 2 mi se pare acceptabil, însă eu am dificultăți cu um, inspecții tehnice anuale. Trebuie să ne gândim și la uh, dimensiunea socială uh, pe, și mai ales să ne gândim la cei care nu pot să-și uh, permită ultima mașină și ultimul tip de mașină și ei vor uh, fi obligați, vor fi cei mai afectați. Deci cred că ar trebui să uh, acceptăm ITP la 2 ani. Apoi, propunerea comisiei de a avea inspecție tehnică fiecare an, în fie, anuală um, odată ce autovehiculul a depășit 160.000 de kilometri. Aici mi se pare puțin problematic. Însă cel mai important mi se pare că sunt standardele pentru calificarea inspectorilor. Nu se poate ca în Uniunea Europeană să avem standarde diferite și practic să deschidem ușa pentru turismul uh, ITP-urilor, pentru că ar exista standarde uh, diferite în uh, statele membre. Un alt punct important este independența sau separarea între uh, ITP și uh, serviciile de reparații. Știu că în Regatul Unit, de exemplu, este mm, des întâlnit faptul că să, ca mașina să fie verificată de către cel care a și reparat-o. Este o abordare uh, la care trebuie să ne gândim pentru că trebuie să evităm uh, conflictele de interes. Mulțumesc. Domnul Piercăr, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu uh, raportorilor uh, și propunerea comisiei mi se pare în general pozitivă. Obiectivul nostru, al, nostru este mai puțin, să avem mai puține accidente, mai multă uh, siguranță. Suntem cu toții de acord, uh, doar pe anumite puncte nu suntem de acord. Eu aș vrea să mă refer la uh, inspecții. Ame uh, domnul Cun propune la amendamentul 5 ca întreprinderile să facă ca, ca cei care uh, fac uh, verificările, inspecțiile să nu trebuiască să facă și uh, reparațiile. Să nu aibă voie să facă și reparațiile. În Austria, de exemplu, statisticile referitoare la accidente sunt mult mai scăzute, dar avem totuși acest sistem de verificare. Conform comisiei, 6% din accidente sunt, țin de aspecte tehnice. În Austria este de Uh, procentajul este de 2%. La noi sistemul este că într-un atelier se și repară și se și verifică. Dar este vorba de controlori, de inspectori, cât se poate de uh, independenți și cât se poate de competenți și care uh, se confruntă cu foarte mari sancțiuni în cazul în care uh, oferă ITP uh, nejustificat. Li se retrage licența, de exemplu, uh, controlele acestor ateliere uh, de reparații sunt foarte dese, deci am să-l rog pe domnul Kun să retragă această solicitare uh, referitoare la uh, caracterul obligatoriu al, uh, al separării între cele două funcții. dacă am face această schimbare în țara mea s-ar ajunge la mari probleme, s-ar închide foarte multe ateliere, s-ar pune în pericol locuri de muncă și siguranța nu s-ar îmbunătăți cu nimic. Deci am să vă rog să retrageți această propunere. Mrs. Foster. Doamna Foster. Minutes, please. Thank you, Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorilor, în primul rând. Cu toții suntem de acord uh, că încercăm să facem uh, cât mai mult pentru siguranța rutieră și pentru siguranța autovehiculor pe drumurile noastre. La raportul CUN, e bine că avem în sfârșit problema mașinilor de epocă care s-a rezolvat. Sperăm să nu mai avem nevoie de timp de discuții pe această temă. Sunt de acord cu colegii mei în ceea ce privește remorcile. Nu considerăm că remorcile mici ar trebui incluse aici iar în ceea ce privește sistemul uh, din uh, Marea Britanie, nu se vorbește neapărat de kilometraj, ci de vârsta mașinii. La fiecare trei ani trebuie făcută inspecția. Nu dorim să renunțăm la acest sistem, dar e adevărat că în alte state membre frecvența ar putea fi diferită. Referitor la separarea între garaje și um, cei autorizați pentru inspecții, avem uh, în Marea Britanie o structură care funcționează foarte bine, nu vrem să o schimbăm, de aceea avem o problemă mică aici pentru că vorbim de un regulament și uh, în cazul acesta, într-o directivă, am avea mai mare flexibilitate. Deci ar trebui să ne gândim și la aceste aspecte. Și asupra chestiunii de acte delegate la raportul CUN. În ceea ce privește raportul Senalova, suntem îngrijorați în legătură cu extinderea domeniului de aplicare, pentru că atunci când vorbim despre controlele tehnice, avem nevoie de vehiculele utilitare și să vedem cum ar putea funcționa acest sistem pentru ele. Sunt de acord în ceea ce privește tractoarele. Nu trebuie să începem să verificăm tractoarele mai vechi. În ceea ce privește eh, certificatele de la bord, dacă e vorba de eh, certificatul care ar trebui să fie lăsat în mașină, dacă mașina e furată, atunci ar putea apărea o problemă și uh, problema fermierilor care ar interveni în siguranța rutieră, aici nu putem fi de acord. În legătură cu documentele de matriculare, avem un sistem foarte bun în Marea Britanie pe care nu dorim să-l schimbăm în legătură cu vehiculele care se întorc pe drumuri după o anumită perioadă, timp cât au stat deoparte de ele. Nu dorim să schimbăm aceste aspecte. Și un ultim punct, costurile în ceea ce privește registrele naționale de date. Uh, dorim să facem acest lucru fără să implicăm niște costuri deosebite. Iată comentariile pe care doream să le fac. Mulțumesc. Domnul Van Dalen. <clears throat> Ja, voorzitter, ik zit toch met enige verbazing. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt oarecum surprins uh, asistând la această dezbatere. Se vorbește despre siguranță rutieră și din punctul meu de vedere, siguranța rutieră nu are aproape nimic de a face cu toate acestea. Se vorbește aici de o serie de elemente, de modificarea unui sistem care funcționează foarte bine, așa că nu înțeleg prea bine de ce intervenim și modificăm un sistem care funcționează deja bine și uh, s-au depus o serie de amendamente în legătură cu controlul rutier, se vorbește de un minim de 5% de inspecții tehnice și aceasta ar însemna pentru țara mea uh, de 10 ori mai, mult, uh, mai multe mașini de poliție pentru aceasta. Un lucru care este inutil pentru un sistem care oricum funcționează bine. Și în ceea ce privește matricularea la noi și testele periodice, inspecțiile funcționează foarte bine, controlele sunt făcute așa cum trebuie Există uh, controle aleatorii care funcționează bine și este un sistem pe ansamblu care uh, chiar merită să fie lăudat. Deci nu cred că trebuie modificat ceva ce funcționează, după cum spuneam. Referitor la tractoare. Mie îmi plac uh, foarte mult uh, motocicletele. Știu că um, dacă mergem pe două roți suntem mai vulnerabili și aceasta o știu din proprie experiență. Și toate aceste aspecte sunt uh, foarte bine um, preluate prin sistemul de um, întreținere a motocicletelor la ora actuală. Există și acea limită de 160.000 de kilometri și aici am să depun un amendament, domnule președinte, pentru ca comisia să-și retragă propunerea. Mulțumesc. Domnul Ferber. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer numai la controlele în, tra în trafic. În primul rând, aș vrea să întreb, este necesar să avem un regulament aici? Nu ar fi mai ușor să lucrăm și mai bine să lucrăm printr-o directivă? referit, apropo de tot ce am auzit referitor la raportul domnului Kuhn, mi se pare că un regulament nu ar fi uh, foarte bun, ci mai degrabă ar trebui să avem o directivă. Apoi, în ceea ce privește extinderea categoriilor autovehiculelor pentru controlele în trafic, cred că asta, asta văd cu un ochi critic, nu mi se pare că sunt justificate. Mă refer la controlele în trafic, nu la ITP-uri. Uh, este foarte clar că la ITP toate, toate autovehiculele trebuie să fie um, prevăzute. Apoi, al treilea subiect pe care trebuie să-l discutăm este frecvența uh, inspecțiilor, mai ales dacă tocmai s-a făcut uh, o inspecție, uh, controlul tehnic în trafic ar trebui să fie mai expeditiv. Apoi, în ceea ce privește asigurarea Um, mărfi mărfii transportate. Aceste lucruri, aici există norme și trebuie să fie și verificate. Cred că siguranța uh, este foarte importantă în acest sens pentru că pericolul este mai larg. Apoi, procentajul autovehiculelor care trebuie să fie um, verificate. Eu cred că nu mi se pare, mie nu mi se pare o, o variantă bună, numai un procentaj, pentru că dacă ne uităm în Austria, um, câte um, camioane uh, circulă față de câte sunt uh, înmatriculate acolo, este o mare diferență. Deci ar trebui să punem procentajul la uh, cifra celor care circulă în acea, la, la cifra autovehiculelor care circulă în acea țară, nu numai cele care sunt înmatriculate acolo. sunt critic uh, referitor la faptul că uh, un uh, camion ar putea să fie verificat de 5, 6, 7 ori. E greu să pui punctul pe i la fiecare probleme, dar la clasificare am mari uh, îngrijorări astfel, referitor la dacă se poate trece ușor dintr-o categorie uh, la alta. Cred că sistemul trebuie să fie pus uh, în sem- sub semnul întrebării. Acestea sunt punctele principale. Doamna Grisbach. Mrs. Grisbach, two minutes, please. <laughs> Pardon, président. Euh, merci. Mă scuzați, domnule președinte. Într-adevăr, am ascultat cu foarte mare atenție și mă gândeam la intervențiile precedente. În uh, timpul scurt pe care l-am la dispoziție, dispoziție vreau să mulțumesc, bineînțeles, doamnei Senalova și raportorilor și n-am să intru în detalii aici de faptul că sunt absolut de acord cu anumite puncte, formarea inspectorilor, norme mai exigente. Aș vrea acum să mă refer la trei chestiuni, deși am putea vorbi și de altele în acest uh, raport. În primul rând, un control tehnic mai în detaliu. Este amendamentul 5 din acest raport, în care se arată că dacă inspecțiile originale n-au fost făcute în detaliu, acest control în detaliu să fie făcut prin unități mobile sau prin alte uh, unități care sunt situate în apropiere, se spune în text. Și uh, e adevărat, sunt de acord cu procesul de armonizare, dar trebuie să ținem cont de faptul că în fiecare stat membru există deja un sistem de organizare al dispozitivelor de control rutier care funcționează, că există anumite constrângeri din punct de vedere geografic, structural. De exemplu, uh, în Franța, în țara mea, avem uh, un hexagon cu 500 de centre tehnice de control pentru ITP și uh, se pot realiza astfel de inspecții tehnice la în jur de uh, 10 km distanță față de locurile prevăzute. Se vorbește aici și de principiul subsidiarității și ținând cont de costurile unei unități mobile în această perioadă dificilă, mi se pare destul de greu de ajuns la o astfel de soluție. În al doilea rând, sunt de acord cu domnul Groș în legătură cu rolul nostru în zonele transfrontaliere, în zonele de trecere între mai multe state membre, cred că ar trebui să întărim articolul 19, unde se propune un amendament uh, referitor la această temă. Și o a treia chestiune, ar trebui să integrăm aici și impactul asupra mediului. Uh, în primul rând, în ceea ce privește cauciucurile, sistemul de frânare și controlul emisiilor de dioxid de carbon. Mulțumesc. Doamna Țicău, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să susțin ceea ce a precizat mai devreme colegul meu, Ismail Ertug, vis-a-vis -vis de inspecțiile tehnice anuale. Cred că aici trebuie să fim uh, atenți. Uh, și aș vrea să mă refer uh, la um, Uh, raportul doamnei Savisaar. Uh, este important uh, să reducem sarcinile administrative. De asemenea, este important ca valabilitatea inspecțiilor tehnice auto să fie recunoscută reciproc de către toate statele membre. De asemenea, este important ca după vânzarea vehiculului, dar înainte de înmatricularea acestuia, să clarificăm mai bine Uh, răspunderea cui aparține, pentru că, din păcate, așa cum uh, a spus doamna raportor, nu este suficient de bine reglementată. Uh, nu sunt însă de acord ca proprietarul unei mașini să-și poată el însuși anula certificatul de înmatriculare. Cred că acest lucru este periculos. Cineva poate face un accident și imediat după să-și ar putea anula Uh, certificatul de înmatriculare. Deci nu cred că este bine să lăsăm ca proprietarul să îi poată anula el însui uh, certificatul de înmatriculare. Uh, de asemenea, cred că este foarte, ar fi util pentru reducerea birocraiei să existe un format comun, standardizat, poate prin acte delegate. E adevărat că deocamdată a ținut foarte mult de subsidiaritate, dar asta ar reduce birocrația atât la nivelul statelor membre, dar ar ușura și controalele în trafic. Um, de asemenea, ultimul lucru pe care vreau să-l menționez este faptul că susțin crearea bazelor de date electronice. Acestea trebuie să fie conectate, însă vreau să vă atrag atenția că, din păcate, în ceea ce privește registrul electronic, de exemplu, pentru operatorii de transport rutier, vreau să vă spun că, deși termenul a fost sfârșitul anului 2012, ele nu sunt încă interconectate, doar două state membre sunt în fază finală și alte cinci Uh, sunt, uh, au făcut câțiva pași. Comisia va iniția deja niște proceduri de infringement, dar uh, trebuie să punem și un termen limită pentru interconectarea și crearea acestor baze de date electronice. Mulțumesc. Mr. Ba two minutes, please. Ja, vielen Dank. Domnul Bach, mulțumesc. Când ascult ce spun colegii, îmi dau seama că fiecare în țara lui are cele mai bune condiții și mă întreb de ce să mai facem ceva. Și eu nu consider că așa stau lucrurile și eu vin dintr-o... Da, este ca la, manipul... la handlingul la sol, spune președintele. Da, cred că trebuie să creăm o piață internă aici și nu avem voie să permitem scăderea standardelor în ceea ce privește criteriile de siguranță rutieră. Propunerea mea ar fi un regulament, bineînțeles că se poate discuta, se pot prevedea anumite puncte care să rămână în subsidiaritate, dar eu cred că, în general, standardele și prevederile europene uniforme um, aduc progresul. Apoi, în ceea ce privește falsificarea, falsificarea documentelor, falsificarea uh, inspecțiilor, falsificarea kilometrajelor, eu cred că aici trebuie să găsim uh, reguli pentru a evita asta. Nu se poate ca persoane care trăiesc în țări și au bani mai puțini și au vehicule care nu mai, sunt, nu mai corespund standardelor tehnice și nu știu asta și asta uh, mi se pare cel mai important, nu, nu mi se pare că aceștia ar trebui să poată uh, circula oricum. Sunt pentru includerea motocicletelor, de asemenea sunt pentru controle independente în, uh, în, în ateliere, nu putem pune lupul de pază la oi Apoi, cred că kilometrajul este mai important decât uh, vechimea mașinii. Mulțumesc. For myself, briefly for... Mulțumesc. Am să vorbesc acum și în numele meu, spune președintele, pentru două minute. Referitor la tractoare, sunt de acord cu ce s-a spus aici de către domnul Ven. Dacă avem tractoare care sunt incluse în sistemul de mărfuri, uh, și acestea ar trebui să fie testate așa cum se întâmplă cu camioanele, dar trebuie văzut de la un caz la altul, pentru că pare ridicol să faci controlul pentru un tractor care își desfășoară doar uh, munca în agricultură. Deci trebuie să fim atenți la această țintire a tractoarelor. La amendamentele domnului Cun referitor la uh, ITP. Îmi pare rău, domnule Cun, dar uh, amendamentul 28 uh, este un adevărat dezastru. Uh, în legătură cu felul în care se descurcă inspectorii și independența acestora. S-a spus foarte bine aici. Dacă cineva începe să încurce ițele în sistem, atunci își pierde pur și simplu licența, nu mai poate să funcționeze. Există foarte multe servisuri mici în Marea Britanie, bănesc că și în Irlanda la fel. Cu asta se ocupă acești oameni și sunt buni la asta. Așa că mi se pare un adevărat nonsens să facem așa ceva și sper să vă gândiți serios la această problemă. Același lucru și la amendamentul 5 al dumneavoastră și deși este un considerent, cred că merge în direcția greșită. Aș vrea să remintesc aici că la audierea uh, domnului Ellis în legătură cu substandardele, vorbeam de uh, problema neurilor și sper să ținem cont și de acest aspect. Acum, în ceea ce privește remorcile, uh, cred că nicio remorcă n-ar trebui, n-ar trebui să, um, să fie exclusă și cred că nici măcar cele de 0,2, pentru că aceste remorci sunt utilizate pentru transport uh, în fiecare an și știți foarte bine, normal că nu suntem prea populari, nu? este o idee absolut ridicolă. La fel și cu 0,2. Și la fel și cu caravanele, dar asta pot să o înțeleg cât de cât. Și un ultim punct. Nu pot să cred, am fost absolut surprins să văd că există încă 12 state membre care nu au teste în mod regular pentru motociclete. Uh, ce înseamnă asta? Că 12 state membre, printre care și Franța, nu realizează controle pentru motocicletă, de-a dreptul ridicol. Domnul Odiri, din partea Comisiei. Bănuiesc că sunteți francez, domnule, domnule Orid. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult uh, raportorilor și tuturor membrilor pentru dezbaterea de astăzi. Într-adevăr, ați ajuns la un echilibru foarte bun între standardele minime, care ar trebui să fie obligatorii pentru acest spațiu european unic și se lasă și oarecare marjă de manevră pentru statele membre care doresc să aibă Uh, o anumită flexibilitate și un sistem propriu. Un lucru important aici este că inspecția tehnică este un element foarte important în cadrul general uh, pentru siguranța rutieră. printr o legislație pe care încercăm să o actualizăm, pentru că este vorba de o legislație care a fost modificată doar în 96, deși e originalia din 77. Deci, într-adevăr, sosise momentul să realizăm această actualizare, să vedem ce se întâmplă cu vehiculele de astăzi, pentru că situația este foarte diferită față de ce se întâmpla în urmă cu atâția ani. Câteva elemente acum. Salut faptul că ați avut curajul să mergeți uh, mai departe pentru ca vehiculele cu două roți uh, care sunt motorizate să fie incluse. Suntem foarte mulțumiți de aceasta. De asemenea, ați avut um, o atitudine foarte bună în ceea ce privește frauda odometrelor. Suntem mulțumiți de întărirea prevederilor pe care le-ați prevăzut referitor la uh, apariția unor conflicte de interese la centrele ce realizează ITP-ul. Și, sincer, n-am dori să cerem statelor membre să facă, să realizeze aceste controle altfel decât o fac în ziua de astăzi. Pentru că nu avem nicio dovadă clară care să ne arate că centrele specializate sau uh, garajele sunt mai bune unele decât altele. Ceea ce ne interesează pe noi este să avem prevederile necesare pentru ca inspectorii să fie bine calificați, formați și să nu existe niciun potențial conflict de interese între cel care repară o mașină și cel care are legătură într-un fel sau altul cu anumite interese comerciale. În ceea ce privește vehiculele ușoare comerciale, ne bucură faptul că ne urmați propunerea, așa cum se întâmplă în raportul Kuhn, incluzând aici uh, și vehiculele comerciale ușoare, pentru că avem dovezi care ne arată că există o problemă cu siguranța rutieră și acestea au fost deja arătate de către raportor și aceste vehicule eh, eludă eludează în general uh, legislația actuală, de aceea situația trebuie îmbunătățită. Suntem absolut de acord și cu faptul că tractoarele trebuie să fie incluse doar atunci când sunt utilizate pentru a îndeplini rolul vehiculelor comerciale. Bineînțeles, dacă se află pe drumurile publice, ele trebuie să fie controlate la fel ca celelalte vehiculele, dar uh, nu și tractoarele care se află întâmplător pe drumuri și care nu fac asta în mod obișnuit. Referitor la baza de date electronice, am văzut o serie de propuneri care îmbunătățesc uh, în mod semnificativ textul comisiei. Probabil că acesta este unul dintre domeniile în care am putea flexibiliza obligațiile existente, cel puțin în ceea ce privește frecvența, pentru că aceasta va reprezenta costuri deosebite pentru statele membre. Iar uh, referitor la platforma de schimburi de informații și tipul de centre care sunt utilizate și modul automat în care sunt aduse vehiculele la aceste centre, am avea nevoie de mai mare flexibilitate sau o perioadă de tranziție pentru ca statele membre să își poată um, să se poată pune la punct cu echipamentele necesare. Referitor la aspectele juridice, regulamentul ca instrument este important și salutăm faptul că raportorul propune menținerea acestui instrument. Regulamentul nu este incompatibil cu principiul subsidiarității sau al proporționalității, chestiune care este, la care se face referință. Regulamentul este important pentru că oferă mai mare claritate și să nu uitați că o serie de actori um, centrele de uh, control, um, constructorii și așa mai departe au nevoie de astfel de siguranță care se oferă prin regulament. În sfârșit, în ceea ce privește controlul anual al tuturor vehiculelor, probabil că acesta este singurul motiv de dezamăgire pentru noi, pentru că considerăm că dovezile sunt destul de clare pentru a arăta că vehiculele mai vechi ar trebui testate mai frecvent sau cel puțin să existe o obligație și în legătură cu kilometrajul acestor uh, vehiculelor. Și faptul că se vorbește despre acel prag de 160.000 de kilometri nu era o mențiune din partea noastră, ci pentru că la momentul acela omologarea de tip uh, face să uh, fie necesară un certificat. Deci, începând de la acel kilometraj, vehiculele trebuie supuse unui control anual. Și aici dovezile sunt foarte clare în acest sens și acesta este un mod suplimentar de a include și niște cerințe de mediu în acele controle, pentru că în controlele anuale ne putem asigura că toate vehiculele sunt într-adevăr puse la punct pentru a respecta uh, standardele de mediu necesare. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă raportorii doresc să revină, să facă comentarii, dacă nu reușiți să fiți succinți, atunci degeaba. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord că toată lumea este de acord la un punct, ce anume că vrem standarde tehnice minime pentru ITP-uri. Și acesta este punctul comun, apoi părerile sunt divergente. Inspectorii trebuie să fie independenți sau nu, trebuie să fie ateliere certificate Domnule președinte, am uh, prevăzut uh, un punct, un uh, principiu al celor patru ochi. Acesta este esențial. Acesta, acest lucru este vizibil de fiecare dată când se iau decizii. Este nevoie de asta. Tractoare, n-am nimic împotrivă dacă ele lucrează pe câmp și mai traversează o șosea din când în când, nu trebuie testate. Însă, între timp, marile tractoare care uh, merg cu o viteză de mai mare de 50 de km la oră Ehm, merg pe șosele, transportă mari uh, cantități de furaj și așa mai departe, cu 60-70 de km la oră. Trebuie să fie testate. Apoi, în ceea ce privește uh, inspecția tehnică la motociclete, cred că și aici putem găsi o, o soluție. A existat un apel uh, în care mm, s-a spus că nu putem să permitem și suntem cu toții de acord că nu putem să permitem 300 de km la oră fără inspecție. La autovehicule istorice suntem de acord, multe motociclete fac parte din asta care au o, care primesc o matriculare limitată pe un sezon uh, și care nu trebuie să facă inspecție tehnică. Apoi, în ceea ce privește remorcile, bine, poate ar trebui să lăsăm la latitudinea statelor membre uh, Uh, cine are o mică remorcă um, pentru a transporta um, trei crengi, nu trebuie neapărat să um, facă ITP pentru asta. Baza de date electronice mi se pare foarte importantă. Să avem un document al autovehiculului în care toate lucrurile sunt uh, descrise. Asta ar aduce mai multă transparență și mai puțină controversă. Doamna Senalova, pe scurt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că multe dintre întrebări și-au găsit un răspuns din partea reprezentantului Comisiei. Există multe motive întemeiate de a include autoutilitarele sub 3,5 tone. Este o categorie um, problematică din punct de vedere al siguranței. Uh, în ceea ce privește cele 5%, cred că este nevoie de mai multă dezbatere, însă m-a intrigat propunerea domnului Ferber de a introduce un nou, o nouă metodă de calcul a acestui uh, procentaj. Dar poate că ar trebui să re- regândim cifra în sine. Eventual să avem o evaluare a impactului pentru o utilitare ușoară, pentru a vedea care sunt rezult- mm, mm, rezultatele, care, sunt, care este impactul. Uh, o, un sistem de evaluare a riscului uh, este ceva ce aș sprijini, pentru că nu este vorba de inspecții de dragul inspecțiilor. Este vorba de îmbunătățirea situației actuale. Și avem uh, experiențe pozitive din Regatul Unit, printre altele, care ne arată că nu este vorba de a pedepsi pe cineva pe întreprinderi sau pe altcineva, ci este vorba de a avea inspecții uh, veridice. Apoi, în ceea ce privește asigurarea încărcăturii, asta este foarte important. Mulțumesc pentru comentarii. Doamnei Grisberg, amendamentul 5. Tocmai aici încercăm să reflectăm uh, diversitatea geografică. Acolo unde este uh, prevăzut acel element cu 10 kilometri. Uh, un punct de inspecție tehnică în vecinătate, cred că oferă suficient spațiu pentru a reflecta condițiile locale. Și apoi, uh, ceea ce ține de armonizare, cred că argumentele sunt foarte clare pentru, care, pentru un uh, regulament. Mulțumesc! Mulțumesc! Tocmai aș avea câteva comentarii. În primul rând, nu sunt de acord cu termenele pentru conectarea datelor, bazelor de date. Dacă avem un termen foarte lung, atunci progresul va fi încet și ar trebui să ne gândim la viitor. Apoi, doamnei Țicău, din păcate a plecat, de mult timp mă gândesc cum să rezolvăm problema să putem întotdeauna identifica cine este proprietarul unei mașini. Am propus o formulare, dar nu cred că doamna Țicău a, vrut, a, a înțeles, mă scuzați, ce vrea să spună amendamentul meu. Mulțumesc, termenul pentru amendamente este 27 martie. Amendamentele vor fi discutate în comisie în 22-23 aprilie cu un vot în comisie pe 30 mai. Deci, termenul pentru amendamente este 27. Acesta este primul lucru de luat în considerare. Avem un grup de vizitatori din partea domnului Kramer. Vă urez bun venit, ne cerem scuze că trebuie să stați în picioare și nu puteți uh, să ne ascultați, nu aveți căști, să ascultați interpretarea. Se pare că administratorii acestei, acestui parlament consideră că asta este o sală foarte bună pentru reuniuni de comisie dar nu cred că vreunul dintre colegii noștri uh, ar fi de acord cu asta și deci aveți, practic aveți ghinion că ne vizitați tocmai când suntem în această sală, dar bun venit oricum. Doamna Meissner, nu pot să ia loc pe locurile libere? Pentru că văd că sunt câteva locuri libere. Președintele, experiența mea obișnuită în Parlament este că suntem atât de ospitalieri încât dacă cineva stă pe un uh, scaun uh, pe care nu au voie să stea, imediat uh, sunt copleșiți de ușieri care îi roagă să, să părăsească locurile. N-aș, da, și eu aș fi zis că pe locurile libere ar putea să se așeze, dar în fine. Apoi, raportul domnului Higgins, o strategie pentru un serviciu de taxare rutieră electronică. Jim. Mulțumesc, domnule președinte. Vă amintiți că la ultima reuniune am oferit deja o imagine de ansamblu a situației. Aș dori să amintesc colegilor că de o vreme încoace Uniunea Europeană încearcă să facă mm, tra ă, traficul transfrontalier cât mai lipsit de obstacole prima idee a fost să nu există o, dis- o distorsiune a pie- pieței unice din cauza taxar- taxelor și să nu existe niciun fel și să existe un fel de uh, discriminare pozitivă pentru uh, vehiculele care poluează cel mai puțin. Uh, flota europeană îmbătrânește, deci trebuie investiți mai mulți uh, bani pentru a o întreține. Uh, și infrastructura îmbătrânește și trebuie să o întreținem. Dar cum putem să facem asta într-un mod echitabil și eficient din punct de vedere al costurilor, fără să uh, creăm obstacole pentru piața internă? Apoi, cum putem să ne asigurăm că principiul uh, poluatorul plătește este uh, respectat? Și apoi, cum putem să implementăm un sistem electronic de taxare la nivel european, un așa numit EETS? Uh, un sistem de taxare electronică. Despre asta este vorba. Uh, comisia uh, a emis două, comunică, două comunicări. Una pentru sistemul de taxare și unul referitor la, la autoutilitare. Ambele au um, prevederi diferite și au nevoie de abordări diferite din punct de vedere legislativ. Raportul pe care îl aveți dumneavoastră se bazează pe aceste două comunicări în ceea ce privește uh, taxarea echitabilă și proporțională, este foarte important. Statele membre trebuie să, continue, să poată continua să-și continue propriul sistem, însă prețurile trebuie să fie proporționate. Statele membre trebuie să fie încurajate să ofere uh, zilnic, să ofere um, um, ta o taxare zilnică, săptămânală, lunară și anuală. Trebuie ca acestea să fie proporționate cu uh, costul vinietei. Deci dacă ai uh, o, ta- o vinietă uh, zilnică, taxa să, să nu fie mai mică, mai mare decât pentru celelalte, cu excepția unor taxe administrative. În anumite state membre, vinieta zilnică costă de patru ori mai mult decât corespondentul pentru o săptămână sau o lună. Și asta este mai ales, uh, asta îi afectează mai ales pe cei care nu vin din statul membru respectiv. Statele membre trebuie să fie totuși libere să uh, taxeze pentru utilizarea infrastructurii lor, însă trebuie să existe uh, linii directoare mult mai stricte astfel încât statele membre să nu poată taxa decât pe o bază prorata și cu o mică taxă administrativă suplimentară plățile pentru aceste viniete trebuie să fie uh, cât de simple posibil și uh, trebuie ca statele membre să se concentreze asupra acestui lucru. Comisia a făcut propuneri la finalul, documentul, finalul documentului său referitor la uh, un, de unde se poate procura această vinietă. Cred că ar trebui să avem un uh, uh semnal, un indicator uh, de vinietă european, astfel încât uh, cetățenii să știe că trebuie să cumpere o vinietă, să nu fie surprinși. Cred că taxarea uh, este un motiv, un, un, mod, un mod bun de a ne asigura că principiul poluatorul plătește să fie asigurat. Este o există o nevoie urgentă de reglementare a acestei taxe electronice. Comisia trebuie să recunoască faptul că lucrurile nu funcționează bine acum și Comisia nu face suficient pentru a se asigura că acest sistem uh, devine realitate. Însă concesiunile și uh, cei care au uh, făcut concesiuni pentru aceste taxări și uh, întreprinderile uh, sunt cooperanți, însă Uh, lucrurile nu se pot face pentru că nu sunt bani. În concluzie, domnule președinte, taxarea pentru toate autovehiculele, dacă ar urma să devină realitate pe termen mediu, trebuie să, să se asigure că uh, sunt avantajate autovehiculele mai puțin poluante uh, și așa mai departe. Însă nu se fac progrese referitor la această taxă. Uh, suma taxei trebuie să fie decisă de către statele membre, numai că ea trebuie să fie proporționată. Propun ca Comisia să analizeze posibilitatea de a uh, propune un regulament pentru a sprijini infrastructura rutieră din Europa pentru anii următori. În ceea ce privește vinietele, liniile directoare Uh, par să fie suficiente. Și apoi în aliniatul, acest lucru prevăzut în aliniatul A. Apoi sunt conștient de faptul că mulți membri ai Parlamentului European, ca și de obicei, au fost abordați de către grupuri de lobby, cum se întâmplă de cele mai multe ori când este vorba de bani. Și în acest dosar, argumentele cheie par să fie că nu există o piață pentru sistemul de taxare electronică și că el nu este fezabil. Eu cred că trebuie să-l facem să fie fezabil și cred că este fezabil foarte, uh, companiile private fac foarte puțin bani din interoperabilitate, mai, mai ales unele, uh, chiar unele companii s-ar putea să uh, aibă profituri scăzute, însă asta nu este un motiv pentru a impune ceea ce dorim, un sistem de taxare europeană în întreaga Uniune Europeană. Mr. Higgins, Mrs. Meissner. Doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Higgins pentru prezentarea sa și pentru munca sa, însă eu nu vorbesc în numele meu, ci pentru raportorul din umbră, domnul Clint, care este absent, dar mi-a transmis uh, ideile sale. Este de părere că statele membre trebuie să decidă în continuare dacă și în ce măsură doresc să introducă taxe și viniete și cum vor să facă asta. Uh, de exemplu, uh, taxa nu poate să fie la fel de mare în România ca și în Franța uh, și deci decizia trebuie să fie la latitudinea statelor membre. Trebuie să existe mecanisme transparente, concurență clară, costuri previzibile pentru utilizator ca să știe la ce să se aștepte. Apoi, um, accesul la informații trebuie să fie simplu. Și cred că aici raportorul este de acord cu domnul Clint. Domnul Clint salută faptul că domnul Higgins a preluat propunerea de a uh, face posibilă achiziționarea vinietelor uh, online. Domnul Clint sprijină și propunerea domnului Higgins de a avea un indicator uh, la nivel european pentru uh, tronsoanele de uh, șosea pe care se plătește vinietă sau taxă, astfel încât ele să poată fi recunoscute foarte clar. Trebuie să vă spun că am fost în Australia și nu mi-era foarte clar dacă trebuie să plătesc sau nu. Este nevoie de o astfel de transparență. Sistemele de vinietă sau de taxare nu au voie să încalce cele patru principii ale libertății piețelor. Libera circulație a persoanelor, serviciilor, uh, capitalului și așa mai departe. De aceea trebuie să se pună accent pe interoperabilitatea sistemelor din, cele, din statele membre. De asemenea, nu dorim discriminarea statelor um, utilizatorilor uh, pe baza originilor sau a statului membru din care provin. Și apoi, accesul la piață treb- uh, nu trebuie să fie îngreunat prin obstacole administrative exagerate. Uh, accesul la piață pentru noi ofertanți în acest domeniu este foarte important așadar pentru domnul Clint. Domnul Clint data viitoare va fi prezent și așteaptă cu nerăbdare negocierile. Mulțumesc, doamna Senalova. Dăcui, pane předsedo. Já bych v prvé eh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îmi cer scuze numere doamnei Ayala, care nu a putut veni, a este raportorul din umbră. Uh, și ca uh, înlocuitor îi, vor, uh, îi voi citi opinia. Este nevoie de progres în domeniul EETS și înțelegem preocupările furnizorilor uh, acestor servicii de taxare electronică, dar nu trebuie să lăsăm lucrurile așa cum sunt acum. Există nevoia de a face transfrontalier, deci țările exportatoare suferă cel mai mult. Considerăm că dacă acest proces este lăsat pe seama operatorilor, ei nu vor vedea niciun avantaj. De asemenea, Comisia trebuie să rezolve această problemă a lipsei de stimulente pentru operatori. În plus, există acorduri între două sau mai multe țări pentru a oferi posibilitatea mașinilor sau camioanelor de a uh, merge dintr-o țară în alta cu o unitate interoperabilă la bord. În ceea ce privește sugestia raportorului uh, pentru a uh, ne orienta într-un, înspre un sistem uh, GSM, acest lucru ar putea complica lucrurile și ar putea îngreuna investițiile făcute deja de către operatori și nu a rezolva nicio problemă. Apoi, uh, susținem părerea raportorului cu privire la dreptul proprietarilor de a fi plătit pentru folosirea infrastructurii, însă este nevoie însă de o stabilire a unui termen limită pentru a evita discriminarea și suprataxarea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Senelova, doamna Foster. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim și domnului raportor. Doar două remarci am de făcut. Cred că ce e important aici este faptul că raportul recunoaște faptul că uh, statul membru trebuie să stabilească singur taxa și să decidă cum se vor cheltui veniturile din taxe. În ceea ce privește interoperabilitatea, cea mai bună soluție este să avem interoperabilitate, dar atunci când introducem un nou regulament, trebuie să ținem cont și de echilibrul dintre utilizatorii de uh, drumuri. Deci, această interoperabilitate nu merită costurile suplimentare. Uh, mai ales mă refer aici la utilizatorii din Irlanda și din Regatul Unit, care nu ar beneficia foarte mult de aceste prevederi. Înțeleg că există deja un proiect de directivă pentru uh, cadrul ETS și cred că trebuie specificată tehnologia care trebuie folosită. Nu știu câte state membre uh, folosesc deja această tehnologie, dar dacă ea există deja, trebuie să continuăm aceste eforturi. În ceea ce privește suprataxarea, cred că țara mea și uh, alte state membre au diferite argumente în ceea ce privește criteriile, de exemplu distanța. Atunci Cred că un termen limită bun ar fi 2014 um, pentru HCV-uri și cred că trebuie să analizăm ce procese sunt uh, deja uh, stabilite. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule raportor. Um, este într-adevăr necesar să facem progrese în cadrul acestui sistem pentru a nu mai exista aceste diferențe foarte mari. Domnul Cancian. Grazie, președinte, grazie, Higgins, per questo... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumim și domnului Higgins pentru raport. Cred că ne-a dat temă de gândire. Aveam și eu câteva observații. Simplificarea este o idee bună. și interoperabilitatea este importantă. Trebuie să înțelegem totuși care sunt costurile și trebuie să ne asigurăm că toată lumea știe, pentru că dacă vom avea un sistem cu tehnologie GSM, atunci vom vedea că costuri ar putea să, am putea să constatăm că uh, nu am anticipat corect costurile și că sunt mult prea mari și este foarte important să ținem cont de costuri atunci când vine vorba despre investițiile în tehnologie. În ceea ce privește taxarea pe autostradă și în ceea ce privește um, protejarea datelor personale, dacă vom schimba sistemul și vom, ne vom baza pe un sistem GNSS, atunci trebuie să avem grijă cu protejarea datelor, cu această întreagă chestiune. Celelalte sisteme cu uh, ghiretele de taxare sau cu barierele Nu știu cât de bine înlocuiesc această tehnologie, nu vorbim însă despre cantitate, vorbim despre sisteme și există o gamă întreagă de sisteme în statele membre um, care sunt operate ori de către stat, ori de cât prin parteneriate public-privat sau de către operatori publici. Mă întreb și dacă un regulament este cel mai bun instrument aici. Mi se pare de asemenea că Trebuie să, ce- să trecem de la GPS la GNSS. La punctul 3, cred că trebuie să uh, spunem că compania care um, oferă infrastructura trebuie să ofere și serviciile aferente. Cred că fondurile provenite din taxe trebuie să rămână în sistemul de transporturi pentru îmbunătățiri tehnice mi se pare că trebuie să ținem cont și de felul în care ne cheltuim fondurile și aici trebuie să ținem cont și de distanță și de mediu. Cred că este un pas înainte și felicitări domnule Higgins. Right, many, many thanks, uh, Chair, and thank you to the... Domnul Helger, mulțumesc domnule președinte și mulțumim domnului Higgins pentru raport. Uh, comisia este de acord cu diagnosticul și cu rețeta, aproape în totalitate. Doar trei observații scurte. suntem un uh, lider european, în, uh, suntem un lider mondial în europeană în ceea ce privește serviciile de taxare economică. Acoperim o, o suprafață foarte, foarte mare cu acest sistem în Uniunea Europeană. Anul acesta, Comisia ar putea să um, aibă o inițiativă um, de a folosi criteriul distanței în această propunere și astfel am putea să înlesnim uh, Um, aceste regimuri de taxare. Ar exista o coerență mai mare și chiar uh, am putea să includem uh, prevederi pentru autovehiculele cu pasageri, uh, ținând cont de discriminarea utilizatorilor, drepturile utilizatorilor Principalele motive uh, care stau la baza inițiativei ar fi posibilitatea de a aborda această, de a rezolva această problemă a discrepanței uh, dintre fonduri destinate infrastructurii de transporturi și astfel trebuie implicate și statele membre. Și un al doilea motiv ar fi um, problema um, congestiei în trafic o problemă foarte gravă, cu costuri economice foarte mari. Cifrele noastre sugerează că cu fiecare uh, ambuteiaj se pierde un punct din uh, PIB. În ceea ce privește acest uh, serviciu european de taxare electronică. Comisia îl promovează în continuare. Considerăm că modelul de afaceri pentru, astfel, pentru acest sistem are implicații practice. Suntem în dialog cu statele membre De asemenea, Parlamentul a primit rapoartele reuniunilor noastre. Dacă nu se fac progrese suficiente în introducerea uh, EETS printr-o schemă de detașare regională, atunci Comisia va veni cu noi inițiative legislative după, după caz. Cred că merită să amintim că în momentul de față există patru producători de echipamente pentru aceste unități uh, de la bord care țin unități care să, să țină cont de acest IETS Um, deci, considerăm că termenul limită de octombrie 2012, care a fost ratat pentru introducerea acestor unități, nu ar trebui să ne descurajeze. Pentru că Uh, există deja un regim de finanțare în uh, șapte state membre, state cu trafic internațional foarte important și am investit deja foarte mult în acest exercițiu și îi vom acorda beneficiul îndoielii și sperăm că va fi o investiție uh, care să ne aducă multe beneficii. Nu este evident cum Uh, această evoluție ar putea să întârzie introducerea sistemului unic de taxare, dar dacă nu va fi satisfăcătoare introducerea acestuia, atunci Comisia va, va lua în considerare alte metode de intervenție. Domnul Higgins, doriți să răspundeți colegilor? Nu, domnule președinte. Cred că raportul a fost primit cu încredere Doamna Meister și doamna Foster și domnul Canciani a avut, uh, au, au fost toți de acord. Uh, prețul ar trebui lăsat la latitudinea statelor membre. Uh, acest sistem de taxare trebuie să fie direct și transparent. Uh, sistemul unic european și acesta apare în raport. Doamna Senalova Uh, este de acord cu faptul că nu, lucrurile nu pot fi lăsate în situația actuală și are dreptate. Avem nevoie de voință politică și sunt de acord cu ea uh, în ceea ce privește criteriul, criteriul distanței. Doamna Foster a, întrebat, um, a pus o întrebare legată de interoperabilitate. Și eu vin din, de pe o insulă, dar Irlanda este o țară care depinde foarte mult de exporturi. Deci, eu uh, aș, aș saluta un acord în, în, în acest sens. Domnul Cancea, Canceani a, um, a avut dreptate într-un fel, dar nu creăm un nou sistem. Tehnologia există deja, noi încercăm doar să o punem în aplicare și să facem să fie interoperabilă. Deci nu trebuie să investim în tehnologie nouă. De, a... de aceea nici nu vor companiile, pentru că nu, nu le-ar aduce niciun fel de, de profit. În ceea ce privește spusele comisiei, Uh, legat de uh, costurile de întreținere și uh, de amputeriajele în trafic este o sugestie foarte importantă. Ați vorbit despre punctul pierdut din, din PIB din cauza congestiilor. Dacă aflați că această regionalizare a sistemului nu funcționează, eu aș saluta această nouă inițiativă despre care vorbeați. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu, domnule Higgins. Termenul limită pentru amendamente este 25 martie, 12, ora 12. Vom vota în uh, comisie în 23 aprilie. Deci, ora 12, 25 martie pentru amendamente. Urmează acum feedback-ul cu privire la discuțiile tripartite. Voi începe eu pe scurt și apoi uh, vor vorbi colegii mei. Two trilogue meetings, the latest one was 27th of February. In... Ultima ședință a fost în 27 februarie Doamna Meissner a fost acolo și consilieri din ambele grupuri. Am făcut progrese, dar există diferențe semnificative și pentru Consiliu mai există încă o problemă. Următorul, următoarea discuție tripartită va avea loc în 10 aprilie și sunt optimist că în sensul că cred că vom avea un acord din partea Consiliului cu privire la aceste la uh, porturi. Dacă există întrebări. If not, TNT, um, uh, Mr. Kumasakos and Mr. Ertug George, you want to start and then I go to Ismail. Eh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. În ceea ce privește TNT, domnul Comuțacos, mulțumesc. Am avut pe 26 februarie un prim trilog. Am prevăzut încă trei astfel de triloguri. Următorul va avea loc pe 21 martie, deci joi, și după aceea în luna aprilie și ultimul este prevăzut pentru luna mai. Bineînțeles, nu putem exclude posibilitatea de a avea o altă întâlnire în afară de această ultimă întâlnire prevăzută în luna mai. S-ar putea să mai avem încă una. Și pot să vă spun că, în general, um, atmosfera era destul de pozitivă. Și în ceea ce privește tratarea acestei chestiuni de către președinția irlandeză și de următoarea președinție, există oarecare flexibilitate din partea președinției Consiliului și intenții bune pe care le-am remarcat. Cu ocazia acestei întâlniri am hotărât să ne punem de acord asupra anumitor părți metodologice. Într-un prim moment, această întâlnire a trilogului trebuie pregătită la nivel tehnic, în prealabil, astfel încât dezbaterile să fie cât mai eficiente cu putință atunci când ne întâlnim în trilogul propriu-zis. Au existat deja două astfel de întâlniri de ședințe de tip tehnic. Cea de-a doua decizie referitoare la metodologie este aceea de a aborda o abordare tematică și nu una în funcție de capitole și articole. Aceasta ne permite să avem pentru fiecare temă tratată, în fiecare capitol în parte, în primul rând o abordare de tip general. În cursul acestei prime întâlniri am avut și posibilitatea, atât din partea Parlamentului cât și a Consiliului, să ajungem la un acord referitor la două concepte esențiale în ceea ce privește TNT. În primul rând, e vorba de principiul valorii adăugate europene și aceasta indiferent de faptul că ar exista sau nu o anumită divergență între Parlament și Consiliu, referitor la definițiile pe care le-am inclus în documentul nostru de lucru, dar în același timp conceptul și principiul fundamental al valorii adăugate a fost acceptat și de Consiliu. Cel de-al doilea principiu fundamental care a fost acceptat de către Consiliu este acela că metodologia nu poate fi pusă sub semnul întrebării la uh, întâlnirea trilogului. Am avut de asemenea ocazia să arăt Consiliului care este nemulțumirea noastră față de felul în care au evoluat, a evoluat uh, cadrul financiar multianual, CFM-ul. Știm Uh, care sunt incidentele pe rețelele transeuropene și am avut ocazia să prezentăm această problemă Consiliului și pot să spun că n-am primit până acum un răspuns convingător. Referitor la celelalte chestiuni. Dezbaterea s-a referit în special la articolul 4, care are de-a face cu coridoarele, platformele și coordonatorii de stat și uh, despre aceasta se ocupă colegul nostru, domnul Ertug. Cred că este un punct pozitiv faptul că președinția irlandeză se pare că acceptă principiul deciziilor de implementare, acele implementing uh, decision, deci uh, decizii de implementare sau de execuție. Pe de altă parte, am avut ocazia de a vedea că amendamentele sunt conforme cu textul și acest lucru a fost verificat de către comisie, deci Consiliul acum le poate accepta și amendamentele primite din partea Parlamentului European au fost și ele adoptate de către Consiliu, cu excepția uh, unor detalii. Parlamentul European și-a menținut de altfel poziția. Iată care sunt uh, principalele caracteristici ale primei dezbateri pe care am avut-o la acest prim uh, trilog. Domnule președinte, dragi colegi, vom avea ocazia să vă oferim informații suplimentare referitoare la toate etapele prin care vom trece în cadrul acestei negocieri atât de complexe. Și domnul Ertug vă poate oferi alte informații referitoare la detaliile dezbătute. Mulțumesc. Ok. Păi <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, În ceea ce privește subiectele pe care le-am discutat uh, ultima dată, uh, mulțumesc raportorilor și raportorilor, raportorilor din umbră pentru că Parlamentul European pare să aibă o poziție puternică și este un semn bun. Colegul Cumuțacos a menționat asta, ne-am întâlnit pe 20 februarie, joi ne vom reuni din nou la un uh, trialog. Există și lumină și umbre, uh, cum uh, îmi place mie să spun. Am stabilit niște obiective clare pe care le-am transmis foarte clar Consiliului. Este vorba de includerea nivelului local și regional. Asta are de a face uh, și cu faptul că avem solicitări referitoare la transparență din partea Comisiei, dar mai ales din partea Consiliului. Uh, dorim uh, în continuare coordonarea prin abordarea pe bază de coridor și insistăm și asupra abordării uh, armonizate a analizei cost-beneficiu, inclusiv o evaluare a impactului în ceea ce privește mediul partea pozitivă a acordului Parlamentului a fost să structurăm uh, foarte clar obiectivele în articolele 4 și 7 pentru a evita ca uh, cu uh, puținele mijloace tente să se poată finanța orice conform dorințelor statelor membre și insistăm asupra termenelor obligatorii și nu vrem niciun fel, nu vrem să permite niciun fel de rezerve referitoare la finanțare, pentru că asta ar avea ca urmare să nu putem să facem progrese în aplicarea uh, proiectelor. Dorim uh, să atingem și uh, un echilibru între mediu și fluvi, și fluviile navigabile și apele navigabile, căile navigabile. De asemenea, Uh, puteți să vă închipuiți că există diferențe uh, care se vor cristaliza în, ultimele, în următoarele zile și săptămâni um, și anume avem nevoie de o definiție clară a ceea ce înțelegem prin valoare adăugată europeană. Pentru că s-ar putea să fie diferit față de cum vedem noi lucrurile la Parlament. Și spunem încă o dată, mijloacele TNT trebuie să uh, fie menite pentru proiectele care arată o valoare adăugată europeană clară. Și asta nu înseamnă valoarea adăugată pe care și-o închipuie statele membre. Și ultimul punct, și asta am spus-o foarte clar, uh, negocierile referitoare la CFM în legătură și cu uh, facilitatea uh, conectarea Europei le vom urmări cu foarte mare atenție pentru că este un criteriu pentru noi. Consiliul nu poate să reducă fondurile și să fie de părere că trebuie să lăsăm lucrurile așa cum au fost până acum. Va trebui așadar să și accepte dacă se fac propuneri din partea Parlamentului ca anumite proiecte să fie uh, excluse. Concluz, uh, Consiliul, mă scuzați, și-a uh, prezentat foarte clar uh, poziția pune uh, accent pe faptul că simplificarea trebuie să fie o prioritate, există o preocupare, uh, o îngrijorare referitoare la crearea de noi sarcini administrative, mai ales la capitolul 4, unde este vorba de coridoare. Consiliul dorește să limiteze rolul coordonatorului și înțelegem de ce, pentru că doresc să aibă cât mai puțină influență din partea nivelului european și noi am respins asta, după cum am spus. Consiliul, de asemenea, nu dorește termene obligatorii pentru rețeaua total, pentru totalitatea rețelei. Știți că este prevăzută o finalizare până în 2050. De asemenea, și Consiliul are un interes pentru o definiție mai clară a, valoare, a valorii adăugate europene. De asemenea, Consiliul la cerințele tehnice și la derogările aferente uh, Uh, va dori să își uh, poată exprima poziția. Părțile pozitive sunt prin faptul că, în, constau în faptul că în prima reuniune a trialogului am reușit să uh, găsim foarte multe amendamente ale Parlamentului pe care Consiliul le poate accepta. Uh, și la așa numitele reuniuni tehnice vom putea să bifăm aceste puncte. La următorul trialog vom avea o prezentare din partea Comisiei Europene care urmează să ne arate foarte clar care sunt modificările făcute de către cele două instituții, astfel încât să știm foarte clar, modificarea asta vine de la Parlament și celelalte modificări sunt ale Consiliului, astfel încât să avem o imagine de ansamblu. Dar există și un acord foarte clar că sprijinim metoda uh, Comisiei Europene. Un ultim punct, aș vrea să subliniez faptul că nu dorim slăbirea conceptului coridoarelor și nu dorim slăbirea rolului coordonatorului. Și, de asemenea, dorim ca mai ales uh, zonele periferice să fie menținute în uh, coridoare. Insistăm asupra acestui uh, subiect și vrem ca și să curgă și finanțare în aceste zone. Punem accentul pe multimodalitate, și pe uh, tronsoane transfrontaliere. Și, de asemenea, punctele pe care le-am menționat de la început, uh, coridoarele, uh, nivelul local și regional, insistăm aici. Colegul s a spus că se vor crea blocuri tematice pentru a nu uh, Uh, rediscuta de fiecare dată aceleași amendamente. Le vom uh, aduna în blocuri tematice și le vom discuta ca atare. Mulțumesc. Domnule Riche, aveați o întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, pentru aceste prezentări. Aș vrea să fac un comentariu. Pentru că a avut loc și trilogul în ceea ce privește facilitatea de conectare a Europei, și uh, definițiile care există în această facilitate și liniile directoare sunt uh, hotărâte de noi. Practic am utilizat uh, aceleași definiții pentru a fi coerenți. Iar impresia mea este că s-ar putea să avem o dezbatere la Consiliu pentru a schimba definițiile în anumite prevederi. Deci să renunțăm la această coerență care există între conectarea Europei și liniile directoare. Așa că vreau să atrag atenția raportorilor asupra acestui lucru și că trebuie să fim foarte clari asupra definițiilor adoptate, pentru că dacă pe de o parte le schimbăm sau pe de altă parte le schimbăm fără să există coerență între cele două, atunci va fi foarte greu să ne descurcăm în continuare. Noi propunem, prin urmare, să nu schimbăm definițiile asupra cărora Parlamentul s-a pus de acord pentru cele două dispozitive, și recomand colegilor mei să facă același lucru și pentru liniile directoare, pentru că altfel avem probleme de coerență. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să facă comentarii? Gheorghios, da, eu sunt de acord cu intervenția lui Dominic. Am spus deja președinției și de asemenea am manifestat acest lucru comisiei că Vom ține legătura cu colegii care sunt responsabili de mecanismul de conectare a Europei pentru a nu avea modificări în ceea ce privește definițiile. Așa că poziția lui Dominic este și a noastră. Trebuie să avem coerență între conectarea Europei și liniile directoare pentru ca negocierile să meargă bine în acest trilog. Suntem de acord și acesta este un principiu. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Trecem acum la tahografe. Mă scuzați? Doamna Bilbao dorește să intervină. Da, mă scuzați, domnule președinte. Aș vrea doar să fac un comentariu. Eu înțeleg că președinția irlandeză a avut o atitudine pozitivă, lucru pe care vreau să-l remarc aici, și până la urmă poziția Parlamentului a fost una foarte clară și asta cred că s-a realizat uh, tocmai prin eforturile făcute înainte de vot și prin analizarea amendamentelor. Sunt de acord că până la urmă ceea ce e bun este că s-a acceptat metodologia, pentru că aici aveam cele mai mari probleme în cadrul negocierii, iar conceptele, e adevărat, mai trebuie să lucrăm la ele, în special în referință la valoarea adăugată și sunt de acord cu toate afirmațiile făcute de raportori. Eu una uh, cred că avem semnale bune pentru acest raport și cred că Parlamentul trebuie să-și mențină poziția în ceea ce privește metodologia, valoarea adăugată și în special în ceea ce privește rolul coordonatorilor. Pentru că la fel de importantă ca adoptarea acestui document este și posibilitatea de a determina și a defini competențele acelor persoane care nu trebuie să mai fie doar niște simple instrumente de dialog, ci să devină instrumente care să uh, favorizeze implementarea instrumentelor de care avem nevoie. Referitor la poziția domnului Ertug și comentariul pe care l-a făcut aici, spunând că în funcție de cum vor merge lucrurile la CFM, va trebui probabil să reducem și de la proiecte. Uh, nu știu dacă în acest sens uh, cei doi raportori uh, au făcut progrese, pentru că se pare că CFM-ul nu se descurcă prea bine, n-am făcut uh, progrese în acest domeniu și aș vrea să vă întreb ce s-a întâmplat în acest lucru. Poate dacă nu astăzi, cu altă ocazie, pentru că astăzi poate nu e cazul aici. Ok. I'm... You might want to consider... Da. Nu știu dacă vreți să vă gândiți la acest aspect, Următorul punct, uh, tahografe, este un punct uh, care a rămas în suspans, uh, singurul, și sper că se apropie de încheiere. Doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegilor shadow raportori pentru munca pe care au desfășurat-o. Am lucrat și vreau să mulțumesc întâi și întâi secretariatului Comisiei TRAN pentru implicare, pentru efort, și pentru susținerea acordată de-a lungul întregului uh, proces de negociere. Am avut uh, foarte multe triloguri uh, și cu președinția cipriotă. Din păcate, președinția cipriotă nu a avut mandat de negociere din punct de vedere politic. Am început cu președinția irlandeză, am avut deja două, trilog, două întâlniri informale la nivel tehnic și mâine avem al doilea trilog pentru, în cadrul procesului de negociere. Uh, vreau să subliniez faptul că președinția irlandeză a făcut uh, eforturi foarte mari pentru a convinge statele membre. Dosarul este un dosar controversat în cadrul Consiliului. Uh, știm bine că este un dosar atât tehnic cât și un dosar politic, dar președinția irlandeză chiar a făcut eforturi să ajungem la un text uh, care să poată fi uh, baza unui acord. Uh, deci avem un anumit progres la nivel tehnic, am îmbunătățit prevederile privind protecția datelor cu caracter personal, avem mai multe puncte mm, de geolocalizare care sunt înregistrate de tahograf, avem de asemenea, sper să securizăm prevederile privind retrofitting a fost amendamentul uh, domnului uh, grosch uh, amendament susinut de parlament din păcate nu vom putea pentru chiar așa cum l a dorit parlamentul deci nu vom putea pentru flota națională deci, iar perioada de timp va fi mai lungă și va fi doar pentru camioanele care fac transport dintr un stat membru într un alt stat membru am îmbunătăit prevederile privind atelierele și uh, prevederile privind tahograful digital. Uh, în ceea ce privește legislația socială, din păcate, Consiliul uh, nu a dorit i și nu dorește să deschidă deloc regulamentul privind legislația socială. Uh, pentru Parlament acest lucru este important și vom încerca uh, măcar uh, pentru noi am considerat că este foarte importantă ca acea excepție pentru oferii neprofesioniști, deci acei șoferi care nu au ca ocupaie principală cea de conducător auto, să existe o excepție la nivel european. Vom încerca ca să determinăm Consiliul să discutăm Uh, și despre legislația socială. În ceea ce privește partea de um, sancțiuni uh, și partea de enforcement, uh, nici aici Consiliul nu dorește sub nicio formă egalizarea sancțiunilor, nu dorește niciun fel de armonizare a sancțiunilor. Știu că aici va fi foarte dificil și probabil că um, aici va trebui ca și Parlamentul să fie mai flexibil. Un alt punct important este legat de instruirea i uh, și certificarea ofițerilor de control. Uh, uh, în ceea ce privește instruirea, sper să ajungem cu Consiliul la un acord. În ceea ce privește certificarea, Consiliul nu dorește sub nicio formă să impunem un nivel de certificare pe care îl consideră prea costisitor și prea birocratic și probabil că aici Parlamentul va trebui să fie mai flexibil, însă unde cred că Parlamentul nu va putea să fie flexibil, uh, mă refer la echipamentele de control. Și aici este un principiu foarte simplu. Uh, principalul beneficiu pe care îl aduce noul tahograf digital uh, vine din faptul că vom avea mai puține controale în trafic, deci mai puține camioane oprite în trafic, Uh, mă refer la cele camioane care respectă legislaia deci ideea este ca prin sistemul de comunicaii la distană să fie uh, oprite în trafic uh, doar acele camioane care încalcă legislaia deci care au declanat o alertă la nivelul tahografului digital. atâta timp cât statele membre nu doresc să se echipeze cu echipamente de control practic acest beneficiu dispare i atunci nu înseamnă decât o investiie pe care o fac operatorii de transport trebuie să se doteze cu noi echipamente trebuie să i instruiască oferii atelierele trebuie să se uh, pregătească pentru utilizarea noului tahograf digital iar din păcate atâta timp cât uh, echipele de control ofițerii de control nu vor fi dotați la nivel minimal măcar cu echipamente de control aceste beneficii nu vor fi practic uh, Uh, disponibile. de aceea pentru parlament uh, echipamentele de control sunt foarte importante putem avea uh, suntem flexibili la a modifica eventual textul în sensul ca până la o anumită perioadă să existe obligaia statelor membre de a se dota cu aceste echipamente de control dar nu putem accepta textul consiliului care astăzi spune că statele membre pot decide să nu se doteze cu echipamente de control deci lucrul acesta este inacceptabil i nu putem da un astfel de mesaj către industria de transport care i ea suferă de criza economică i atunci nu putem uh, veni cu o astfel de propunere. ultimul lucru pe care vreau să l menionez se referă la actele delegate versus acte de implementare. mandatul pe care îl avem noi i cum am votat este de a susine actele delegate consiliul vrea doar acte de implementare i și dorește să teargă uh, anexa 1B. Am rugat uh, serviciile juridice ale celor uh, două instituții cu sprijinul Comisiei Europene să lucreze împreună și să ajungem la un text care să fie satisfăcător pentru toată lumea. Probabil va trebui o oarecare flexibilitate din partea ambelor instituții, astfel încât să avem Uh, mandat foarte clar limitat dat comisiei indiferent că vom vorbi de acte delegate sau de acte de implementare dar va trebui să limităm mandatul dat comisiei i în felul acesta am introdus în uh, textul principal al uh, regulamentului anumite elemente din anexă astăzi serviciile juridice vor avea o întâlnire vom vedea care este rezultatul acestor discuii sper să existe flexibilitatea din partea ambelor instituii i am sperana că în cadrul trilogului de mâine să putem să atingem uh, nouăzeci și cinci din cele mai importante subiecte politice urmând ca să rămână câteva elemente tehnice pe care să le finalizăm pe parcursul preediniei irlandeze. subliniez este esenial după părerea mea să încercăm să avem un acord cu preedinia irlandeză care a făcut eforturi foarte mari i trebuie apreciate uh, urmează preedinia lituaniană i apoi preedinia uh, greciei uh, i am îneles că există o mai mică disponibilitate de a lucra pe acest dosar. Deci cred că ar trebui să fructificăm oportunitatea și să încercăm să ajungem la un acord cu președinția irlandeză. Mulțumesc! Ok, any questions? Mulțumesc. Mai sunt întrebări? Gezin? Mi s-a spus că va fi o prezentare foarte, foarte succintă de la trialoguri. Gizin, te rog. Kurz, Brian, also zunächst mal... Da, numai pe scurt. În primul rând, mulțumesc, uh, Silvia. Este o negociere dificilă și Silvia are dreptate. Trebuie să finalizăm dosarul în președinția irlandeză, pentru că dacă nu, nu vom reuși să obținem nimic. Apoi, în ceea ce privește retrofitting, uh, Aici trebuie să vedem ce putem să uh, obținem la negocieri și apoi la derogări, la exceptări. Trebuie să insistăm ca cei 100 de kilometri pentru uh, șoferi uh, neprofesionali, uh, neprofesioniști uh, să fie menținută. Uh, și trebuie să ne asigurăm că obținem această uh, excepție uh, din motive practice. Okay, I, anyway, I know the council are getting a, in a bit of a panic over this dossier. Da, știu că Consiliul oarecum a intrat în panică uh, la acest dosar, nu? Problema cheie aici este că trebuie să existe flexibilitate de ambele părți. Trebuie să țineți cont de acest lucru. Domnul Groș, vă rog. Ja, ganz Da, pe scurt Colegul Higgins uh, nu a putut să rămână și doream să mă refer numai la, do, numai la două, trei puncte. Avem o șansă, cred, să servim uh, economia dacă nu pedepsim uh, clasa mijlociei, ca să o spun așa. Și am făcut o propunere în Parlament Uh, ca în loc de 20 de pagini de excepții și de derogări să eliminăm șoferii neprofesioniști din, acest, uh, din această directivă. Cum pot să-i explic unui instalator că nu poate să meargă 100 de kilometri uh, până acasă? Ar fi ideal dacă am ști exact ce poate să facă un tahograf și ce s-ar pierde la ora actuală. Ă, toți banii investiți în cercetare de către comisie s-ar pierde, așa cum este ă, formulat documentul acum. Cu dahograful putem să, devim ă, lider, să devenim lideri la nivel mondial sau să cumpărăm mâine tahografe chinezești. Acestea sunt lucrurile pe care dorim să le comunicăm uh, cetățenilor. Noi uh, nu ne lăsăm puși sub presiunea timpului. Dacă nu obținem ce dorim, ne luăm timpul și așteptăm să vedem. Dragi colegi, aceasta trebuia să fie o prezentare din partea procedurii de trilog. Nu trebuia să avem o dezbatere aici deschisă în legătură cu tahografele. Poate că am fost prea generos cu dumneavoastră atunci când am permis să avem aceste prezentări pentru că, în mod normal, astfel de prezentări se fac doar la coordonatori. Domnul Cadraui. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să reacționez la spusele domnului Groș. Și eu sunt pentru flexibilitate. Dar există și o problemă aici. Dacă simplificăm prea mult și dacă avem definiții prea simple pentru excepții. Cred că ar trebui să ne asigurăm că nu există niciun fel de uși ascunse, uși uh, prin spate. Domnule Cadraui, cred că știți foarte bine care este mandatul care există și singurul lucru care se ne, nu se negociază este poziția Parlamentului. Există o poziție a Parlamentului și de aici încolo putem să lucrăm. Echipa de negociere lucrează pe baza ei. Da, dar aș fi vrut să reconfirm acest lucru și nu să redeschide aici dezbaterea um, în cadrul delegației Parlamentului. Asta e tot. Mulțumesc. Foarte bine. Aș vrea să vă reamintesc că la trei jumătate ne întâlnim după masă, nu la ora trei și uh, avem nevoie de acest timp după votul lung pe care l-am avut în legătură cu handling-ul la sol. Ne vedem mai târziu.